Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo i nostri. Bună ziua tuturor. Ne reluăm lucrările. Țin doar să uh, informez pe colegi că a avut loc reuniunea grupului de pilotaj și am vorbit despre participarea cetățenilor la uh, viitoarea conferință cu privire la viitorul Uniunii Europene și participarea parlamentelor naționale avut o dezbatere tot despre aspectele mm, ce țin de organizare. Acum, după ce am ascultat experții din această dimineață, pe președinții de la CS și de la Comitetul Regiunilor și pe domnul vicepreședinte Caras, acum avem alți cinci experți. Primul va fi domnul profesor Beniamino Caravita, profesor de drept public la la sapienza, de la Roma. Dumnealui este autorul multor eseuri în legătură cu alegerile europene. Domnul Francisco Aldecoa Saraga, profesor de relații internaționale la Universitatea Complutense din Madrid și domnul Timoseu Jic, vicepreședintele Confederației Poloneze pentru inițiative non confederative și domnul Pirvigi Rodastori, președintele Uh, mișcării europene din Italia, a fost asistentul domnului Altiero Spinelli, deci dumnealui știe multe despre Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, fostul nostru coleg, uh, domnul Andrew Duff, președintele grupului Spinelli și profesor la Centrul de Politică Europeană. A fost unul din protagoniștii dezbaterilor politice de aici, din Parlamentul European. Este unul dintre colegii cu cea mai mare experiență aici și mi-aduc aminte câte eforturi a făcut și în ceea ce privește ingineria constituțională. Vă mulțumesc tuturor. După aceea, după intervențiile dumneavoastră, vom avea și o rundă de întrebări la care dumneavoastră veți răspunde. Aveți fiecare 15 minute. Dar fiind că avem o zi foarte încărcată, A veni și doamna Iurova, doamna comisar și doamna vicepreședinte Șuița. De aceea vă rog și pe dumneavoastră și pe colegi să respectați timpul alocat. Începem cu intervenția domnului profesor Caravit. Aveți cuvântul. Președinte, un onoare să. Mulțumesc, domnule președinte. E onoare să mă aflu astăzi aici, în Comisia de Afaceri Constituționale a Parlamentului European, pentru a dezbate despre un subiect crucial, și anume viitorul Uniunii Europene. Am și un text înscris poi alla pe care vi-l voi transmite ulterior, deci o serie de alineate vor fi uh, prezentate, altele nu sunt uh, și anumite citate, referiri la documentele europene ale Parlamentului, nu mă voi referi la toate. Deci au avut loc cele de a, a, a noua sesiune de alegeri europene pentru a alege reprezentanții a 500 de milioane de cetățeni europeni. Deci cetățeni europeni care nu sunt cetățeni oficiali doar în conformitate cu articolul 9 din tratat, ci um, au ales 751 de deputați din 28 de state diferite, care după aceea s-au distribuit în grupuri parlamentare politice. Quello politico, lung... După cum e evident, avem axa stânga-dreapta, dar nu este singura um, dezbinare în organul legislativ. Statele membre, după cum știți, uh, își au reprezentate diferitele interese la Consiliu, însă e clar că și parlamentarii vor ține cont de interesele teritoriilor lor de origine. Aceasta este o regulă de neevitat în orice sistem uh, electorat, e o regulă care este prezentă și în sistemele electorale proporționale. Pe lângă aceste două linii tradiționale de separare prezente în Parlamentul European, mai avem în acest mandat și o altă linie de viziune puternică, cea care va fi de cei care își doresc uh, o mai mare integrare și cei care își doresc mai puțin. Unii voi vorbi despre suveraniști, însă eu aș spune că această cheie de lectură cu acest termen nu ne ajută pentru a înțelege realitatea niciodată nu va fi globalist în totalitate sau suveranist. Globalizarea, cum ar fi ea bună, frumoasă, urâtă, e un fapt. Nu mai e dorința unor persoane fără rădăcini și nu mai e nicio alegere a celor din finanțe. Suficient să intri într-un aeroport sau să te uiți la câte conturi Facebook sunt, peste 2 miliarde, pentru a-ți da seama că nu ne mai putem întoarce înapoi. În această lume globalizată, Uh, multe sectoare din viața noastră sunt de negândit altfel. Pe de altă parte, cu excepția Regatului Unit, nimeni nu se mai gândește să iasă din Uniunea Europeană și nici Regatul Unit, chiar dacă problema se rezolvă în următoarele zile, pentru a ieși definitiv din contextul european, deși Regatul Unit va trebui să mai parcurgă un timp lung pentru a încheia acorduri ad hoc pentru toate domeniile și zonele de activitate economică care în ultimii 40 de ani au făcut obiectul unei reglementări comune. Adevărul este că uh, Aici miza va fi între două principii constituționale europene, protecția identității naționale și valorificarea, valorizarea tradițiilor comune. Nimeni nu va renunța la propria identitate națională, însă nimeni în Europa nu va putea să nege faptul că există tradiții constituționale comune. După alegeri, Uh, nu a avut loc un succes mare al suveraniștilor, așa cum se credea. Socialiștii și popularii sunt uh, în continuare principalele grupuri, poate că vor avea în continuare acest acord și cu liberalii. Avem, uh, pe de altă parte, și verzii și conservatorii. Cei de stânga și suveraniștii sunt mai izolați în noul parlament. E clar că socialiștii și popularii se, vor fi obligați să se alieze. Se pot crea majorități conform liniilor tradiționale stânga-dreapta, însă nu e atât de clar de data asta. În orice caz, nu ar fi bine pentru UE să ne gândim că linia de diviziune va trebui întotdeauna să fie între cei care vor Uniunea și cei care nu. Ceea ce e clar e că perioada funcționalismului și a sporirii competențelor europene s-a terminat. Avem rezoluția din 2017 a Parlamentului European care în mod explicit se îndreaptă în această direcție. Trebuie de aceea să replasăm politicile în centrul Europei și Parlamentul să fie în centrul opțiunilor politice europene. Și tocmai de capacitatea instituțiilor um, va depinde capacitatea de a relansa Uniunea Europeană. În acest sens, e clar că în această privință întreaga structură instituțională e implicată, dar am putea uh, identifica câteva teme în legătură cu care reprezentanța, reprezentarea populară vor trebui să se confrunte sau să se dividă. Primul subiect la care să ne gândim, care a venit după și din cauza crizei economice din ultimii 10 ani, deci primul subiect este impactul crizei asupra uh, apariției unor inegalități neașteptate și legătura dintre stat și piețe. În ultimii 10 ani, în ultimele decenii, o cultură europeană care până acum nu creduse niciodată buna funcționare automată a pieței, a cedat la niște interpretări care uh, se concentrează pe concurență. Conform articolul 3, s-a adoptat opțiunea de piață, dar exista acea alternativă într-o economie socială și una foarte competitivă. Și s-a făcut acest viraj către concurență, deci către o politică concurențială. Uitându-se că, în mod tradițional, statul și colectivitățile trebuiau să intervină pentru a păstra deschisă dimensiunea socială și pentru a împiedica creșterea inegalităților. Welfare state-ul, diferitele accepții din experiența europeană, reprezintă un element la care noi nu putem renunța. E în tradiția noastră constituțională comună, între ghilimele. Și printr-o interpretare rigidă, de multe ori s-au făcut niște opțiuni naționale care ar fi putut să ducă la o creștere au fost multe, a fost o mare nesiguranță, comisia de multe ori a ezitat în ceea privește ajutoarele de stat. Încep însă să existe noi, um, noi piste, există și sentința CJR, centa decizie în legătură cu uh, fondul interbarcat de depozite din Italia sau poziția dintre Franța și Germania în cadrul tratatului de la Aix-la-Chapelle. Nu vreau să par drastic, însă reflexiile în legătură cu acestea nu duc neapărat la mm, aprofundarea mm, um, Uniunii Economice și Monetare. Pe lângă asta avem, bineînțeles, și uh, dezvoltarea unei economii ecologice, element uh, subliniat de doamna von der Leyen în discursul său. O a doua chestiune, securitatea și imigrația. Cetățenii au nevoie de securitate, nu doar din punct de vedere social, ci și dacă ne gândim la ordinea publică și nu putem subevalua această nevoie. De aceea e nevoie de niște politici lipsite de egoism în ceea ce privește și egotism în ceea ce privește migrația. Să vedem ce modalități există de ajutoare la in situ, care sunt modalitățile de intrare în statele membre. O a treia chestiune, dimensiunea teritorială a UE. Aici există multe provocări. În primul rând, dimensiunea uh, articolul 49 și 50 E, am putea discuta mult despre asta, dar uh, totuși e un subiect important. O altă problemă. Unii care spun că există prea multe Europe care se, se suprapun fără o logică. Ce model să alegem? Modelul în Europe compacte, una a la carte sau Europa în două cercuri concentrice? unul cu mare integrare politică și economică și unul doar cu integrare comercială. Deci nici aici nu avem un răspuns clar. E un element care trebuie discutat și pus pe agenda, așa cum făcuse și Comisia în Cartea Albă. Un al treilea profil relevant, autonomia teritorială internă senzația că după o fază în care s-a făcut multă teorie în ceea ce privește Europa și regiune, deci după tratatul de la Lisabona, acest uh, subiect a fost cumva lăsat la o parte. Acum nu mă voi opri uh, pe acest subiect și, în ultimul rând, infrastructurile fizice și virtuale. Aici există provocări pe care trebuie să le acceptăm. Să nu uităm că societățile noastre uh, au fost uh, tulburate. Nu mai avem, nu am putut lua uh, măsuri uh, în funcție de evoluțiile care au avut loc. Există o problemă fundamentală de formare a consensului în societatea noastră și nu putem permite ca la baza democrației, ca la baza instituțiilor politice să existe subiecte care pot uh, influența în mod ocult modalitățile de creare a consensului. Și sunt subiecte despre care Uniunea deja a început să lucreze. Trebuie uh, reformată guvernanța europeană și eu sunt profesor de drept constituțional. Și pentru mine asta e foarte important. Și acum, înainte de a analiza diferitele propuneri, două premize. În primul rând, mitul negativ al deficitului uh, democratic. Procesul decizional implică um, inputul Consiliului European în funcție de niște modalități hotărâte de Comisia Europeană și reprezent, Parlamentul uh, politic, Parlamentul European uh, reprezintă deci uh, reprezentanții politici. Totul este sub controlul unei curți autonome independente. E un model adaptat la istoria noastră tradițională a tuturor organizațiilor de tip federal. Însă, trebuie subliniat că marea tradiție a Constituțiilor Naționale Europene, ca loc de independență statală și de afirmare a drepturilor civile, sociale, deci pe el am ajuns practic într-un punct uh, blocat. Constituțiile noastre naționale nu mai pot fi înțelese, interpretate și explicate dacă nu le plasăm în uh, cadrul unui uh, constituționalism comun. Dacă nu ne gândim la un cadru constituțional împărtășit care se bazează pe textele constituționale europene. Deci, dacă nu vrem să cădem într-o logică birocratică, problema reformelor instituționale deci pentru ar putea pleca doar de pe baza unei inițiative puternice a Parlamentului European. Ați putea totuși vorbi mai rar pentru interpreți? Au textul, dar de aia eu îmi permit să citesc că ei ne-au transmis că totuși e cam greu să vă urmărească. întrebarea politică la care trebuie să răspundem. Cum să găsești echilibrul între multiplicitate și omogeneitate? Atenția către multiplicitatea identități naționale implică în dialogul continuu cu parlamentele naționale un respect uh, al principiului subsidiarității. O mai mare omogeneizare <laughs> ar trebui să se facă decât în cadrul acelor politici care trebuie abordate la nivel continental. Și, din nou, punctul de echilibru trebuie găsit în dialogul dintre corpurile legislative europene și parlamentele naționale. Posibilele reforme trebuie să răspundă la două imperative. O centralitate a Parlamentului European, o simplificare a structurii instituționale. Încercând, când e posibil, să profităm de pe urma tuturor spațiilor oferite de tratatele în vigoare. În această direcție, o reformă preliminară pe care să o facem în practică pentru, prin acorduri instituționale și după aceea printr-o reformare a tratatului ar fi să se recunoască inițiativa legislativă cu privire la sediul parlamentar, um, luând acest monopol de la Comisie. Constituțiile naționale recunosc în mod tradițional o mare posibilitate de inițiativă legislativă pentru parlamente. Poate că au existat disfuncționalități, însă e un instrument care permite să facem legătura între rolul Parlamentului European și exigențele colectivităților reprezentate. Articolul 225 din TFUE prevede posibilitatea unui vot parlamentar prin care să ceară comisiei prezentarea de inițiative legislative. Dar nu e suficient. E nevoie de mai mult curaj din partea Parlamentului European, a comisiei și a statelor membre. Trebuie aprobate reformele din rezoluțiile aprobate de Parlament în februarie 2017 pentru a uh, profita mai mult de pe urma funcțiilor de control parlamentar. Și cealaltă propunere de a transforma Consiliul într-o adevărată cameră legislativă, deci mi se pare o propunere corectă, reducându-se numărul de configurații de la Consiliu și creând astfel un adevărat sistem legislativ bicameral. Pentru această reorganizare ar putea fi modificată mm, denumirea Consiliului de Miniștri. Există și alte propuneri de simplificare cu care poți fi de acord, reducerea numărului de comisari, de pildă unificarea uh, Uh, rolului uh, ministrului de economie și a președintelui Eurogrupului, reducerea numărului de eurodeputați, o eventuală unificare a rolului președintelui Comisiei și a președintelui Consiliului, ceva ce e posibil deja cu tratatele în vigoare, ceva care aduce pentru o mai mare parlamentarizare a sistemului instituțional. De asemenea, experiența șpiță în candidaților. Înțelegem exigențele politice pentru care s-a făcut această opțiune, însă în contextul european această schemă creează dificultăți, atât în faza de, de selecție a candidaților, care cu greu pot fi niște personaje de, cu o statură mare, de, să nu uităm, avem state mici, mari, din est, din vest, dar și în faza ulterioară de numire a președintelui comisiei există greutăți. Ceea ce s-a întâmplat în mandatul actual s-ar putea întâmpla și la viitoarele alegeri. Dacă niciun partid nu câștigă alegerile, de ce în candidatul de la un partid ar trebui să aibă întâietate în fața candidatului de la un alt partid? dacă partidele respective sunt uh, obligate să facă alianță. În mod inevitabil, președintele va fi mm, rezultatul unor medieri în Consiliul European. Poate că ar trebui consolidat uh, și mai mult rolul consultărilor uh, dintre grupurile parlamentare. Eu cred că sistemul european astăzi se aseamnă mai mult cu modelul elvețian decât cu modelul din Statele Unite Americii, unde șeful statului e ales prin uh, vot direct. Acum, referitor la rolul Consiliului European, din punctul meu de vedere, e un fel de șef de stat <laughs> colectiv. Constituționaliștii numesc asta o formă de guvern uh, parlamentar uh, raționalizată. Europa a fost uh, patria statelor naționale și um, acest proces de federalizare nu are cum să umbrească complet rolul statelor membre. Consiliul European însă trebuie să fie uh, instanța care să dea un impuls, să definească prioritățile și să nu intre în spațiul altor instituții. Închei, reamintindu-vă că eu cred că uh, explicațiile din text uh, deci pot fi uh, împărtășite deci pentru uh, simplificarea tratatelor. Acum, pentru juriști Aș spune un lucru în plus. Trebuie văzute lucrurile din perspectiva culturală tipică a dreptului constituțional. Ca cercetător la un, un grup um, de cercetare de la mai multe universități italiene, am câștigat tocmai <laughs> un proiect în legătură cu încotro se îndreaptă Uniunea Europeană. Eu personal și grupul de cercetători suntem la dispoziția dumneavoastră uh, Uh, aleșii cetățenilor pentru orice formă de colaborare și de sprijin. Aceasta este unica Europa pe care o avem. Problemele pe care le avem sunt probleme internaționale, deci mult prea mari pentru a fi combătute doar de statele membre în mod individual. De aceea, instituțiile noastre comune trebuie să funcționeze, dar vor putea funcționa doar dacă noi reușim să recâștigăm Europa pentru politică și doar dacă avem niște politici care să aibă o dimensiune cu adevărat europeană. Vă mulțumim, domnule profesor. Fiți în candidat, la possiamo quasi nominare membra onoare mediat. V-am putea numi membru de onoare aici, în Comisia AFCO, noi. Artele spiță în candidat. Da, dincolo de... Cu excepția celor spuse în legătură cu spiță în candidat. În rest... Da. Bun, acum îi dăm cuvântul domnului Francisco Aldegolu Saraga, profesor de la Universitatea Complutense din Madrid. E... Eh, <clears throat> Muchas gracias, presidente, por haberme invitado a Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că m-ați invitat la această sesiune a Comisiei de Afaceri Constituționale. E o anoare să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră. Eu sunt profesor de drept internațional la Universitatea Complutense, sunt și președinte al Consiliului Federal uh, European, pentru Mișcarea Europeană. De asemenea, a fost asistent aici în Parlamentul European în 1986 cu Carlos Gru în comisia instituțională de atunci și de atunci am urmărit cu mare atenție schimbările profunde prin care a trecut Uniunea Europeană și uh, schimbări care au fost uh, făcute sub imboldul Parlamentului European în mare măsură. Eu v-am transmis și un document în scris. Acum eu mă voi referi la modul în care putem face ca alianța de apărare să devină ceva credibil. Eu cred că acesta este un element care trebuie să fie discutat la această conferință. Însă înainte de a vă prezenta acest text în scris, colegii m-au rugat să mă refer la viziunea mea în legătură cu conferința. Eu cred că această conferință, așa cum am putut să ascult în această dimineață, această conferință trebuie să aibă ca scop uh, o participare și o implicare cât mai mare din partea cetățenilor și mai ales din partea uh, cetățenilor care sunt uh, prezentați în societatea civilă prin mișcarea federalistă sau mișcarea europeană din care fac parte și eu. Eu cred că în momentul de față Uniunea Europeană nu are un de- o problemă de deficit democratic, ci problema e că trebuie să îmbunătățim calitatea democrației noastre. Dar pentru asta trebuie să dăm un nou imbold și obiectivul acestei conferințe, din punctul meu de vedere, este să arătăm care sunt uh, limitele actualului proiect politic. Și eu mă gândesc aici la cinci teme majore. Uh, ce țin de democrație sau de modelul nostru social. E imposibil să dezvolți un model social fără mai multe competențe în domeniul dreptului muncii sau uh, ceea ce privește afacerile sociale. Deci blocajul e complet. Summitul de la Göteborg a fost foarte interesant și a avut, s-a dezvoltat acolo ceva, pilonul european de drepturi sociale, însă trebuie să fim conștienți că fără reformarea tratatelor e imposibil să dezvoltăm pe deplin aceste perspective și să dăm curs așteptărilor cetățenilor. Același lucru, Uniunea Economică și Monetară trebuie dusă la bun sfârșit și anumite elemente trebuie modificate în politica exterioară și de apărare, la care mă voi referi acum, bineînțeles, și în domeniul imigrației. Pentru noi, Spania, știți că avem o problemă majoră și nu putem soluționa această problemă în mod izolat. Trebuie să o facem prin competențe comunitare. Deci va trebui să-i dăm mai multe competențe Uniunii Europene. Deci eu nu stabilesc decât aceste 5 teme majore, dar sunt și altele. De altfel, rezoluția comisiei dumneavoastră din 18 noiembrie, deci ați prezentat și alte elemente pe care trebuie neapărat să le abordăm. Și absolut necesar ca cetățenii să își dea seama că noi, la nivel european, știm, am văzut ce neajunsuri există. De aceea cred eu că rolul acestei conferințe trebuie să fie un rol um, de reflexie politică, dinaintea unei convenții, să zic așa, cum să semnalăm marile probleme pe care trebuie să le soluționăm și cum să pregătim niște soluții, fără să intrăm în marile aspecte tehnice și mobilizând societatea civilă din întreaga Uniune Europeană. Pentru asta, dincolo de diferitele inițiative care există, bineînțeles, trebuie reprezentate instituțiile, uh, dar trebuie în primul rând să fie reprezentată așa cum trebuie societatea civilă la această conferință. Și eu spuneam mai devreme că ar trebui să vină persoane uh, care pot mobiliza societatea civilă. De exemplu, un om de amploarea lui Mario Vargas Llosa, care a primit mm, premiul Nobel pentru literatură, o persoană care să poată să-i mobilizeze pe ceilalți. Deci nu doar instituții. E Mm, elegidos de forma... Uh... Și nu doar persoane care să fie alese prin uh, tragere la sort sau cine știe pe ce altă cale, cetățeni obișnuiți. Nu trebuie să existe lideri sociali, oameni care să se implice în profunzime. Asta dincolo de mișcările din societatea civilă care sunt organizate, mișcarea pe care o prezint eu de pildă. E importantă de asemenea desemnarea președintelui. Eu am urmărit cu mare atenție convenția. La început m-am gândit că Giscard d'Estaing nu era persoana adecvată, însă s-a dovedit cu timpul că el avea o capacitate, o percepție asupra lucrurilor, un control asupra mecanismelor, încât a putut să elaboreze o Constituție, deși la început lucrurile nu se întrevedeau prea clare. Și la conferință e absolut esențial să existe un președinte care să impacteze opinia publică europeană, nu doar cea națională. Să fie un lider politic. instituțională. Fie că e, reprezintă o instituție sau nu, însă să aibă o perso- să fie o persoană care să poată să aibă priză la public, la societatea europeană, să fie o persoană cunoscută, să, cu greutate mare și să aibă acest dar de a mobiliza pe ceilalți. Cred de asemenea că e important să vedem cum putem organiza participarea societății civile. A, e un lucru cam neclar. Este un lucru la care trebuie să ne gândim cu mare atenție. Da, eu urma să vorbesc despre <laughs> altceva, dar am mai făcut și aceste reflexii înainte de a-mi face prezentarea mea. Și trebuie să profităm de pe urma ceea ce s-a spus și în această dimineață, și anume schimbarea percepției cetățenilor față de politica europeană în ultimii trei ani. Deci a fost o schimbare foarte importantă asta. Oamenii cer o Europa mai bună, Uh, cu mai mari competențe. Asta se oglindește în percepția cetățenilor și noi avem obligația de a veni cu o soluție, de a găsi niște mecanisme pentru a le asigura participarea efectivă. Eu alesesem un subiect foarte relevant. Cum să facem ca Alianța pentru Apărare Europene să fie un proiect viabil și credibil? Și ideea centrală pe care o voi apăra eu e că de la intrarea vigoare a Tratatului Lisabona pe 1 decembrie 2009 până acum, deci au trecut 10 ani de atunci, Uniunea Europeană, din punct de vedere juridic, e protejată de o alianță defensivă stabilită în articolul 42.7 uh, din tratat. Însă, această alianță defensivă care apare, spuneam, în articolul 42 cu atâta claritate, nu este operativă. Ce stipulează articolul? Dacă un stat membru este, face obiectul unei agresiuni armate, celelalte state membre trebuie să își ofere asistentul pe toate mijloacele de care dispun. Asta stipulează articolul 42.7. Însă noi nu avem o structură de forțe armate care să poată deveni operative și care să uh, transpună în realitate acest angajament juridic. Și motivul principal care explică această nevoie este modificarea percepției la nivel internațional în ceea ce privește eficacitatea angajamentului strategic stabilit în articolul 5 din Tratatul de la Washington, deci pentru NATO, care a funcționat în acești ani și a permis integritatea teritorială a statelor membre. Bineînțeles, nu toate statele membre UE sunt membre NATO. Șase nu sunt membre NATO. Însă, acum, începe să apară um, uh, percepția că această alianță atlantică nu prea funcționează așa cum trebuie, deci capacitatea sa de disuasiune s-a schimbat. Și de aceea principiul de autonomie strategică prezentat de doamna Mogherini în 2016, deci acel concept ar trebui acum să devină realitate. Această situație de perplexitate, de îndoiel pe care o avem acum în legătură cu eficacitatea garanțiilor uh, oferite în articolul 5 din Tratatul de la Washington. Din cauza acestor îndoieli, e bine, Uniunea Europeană ar trebui să, uh, să transpună în realitate acest principiu de autonomie strategică. Și pentru asta nevoie de cinci elemente. În primul rând, avem acum un nou ciclu politic și asta ne oferă o șansă nouă. De 5 luni avem un nou Parlament European și începând cu duminica asta, al altei avem o nouă Comisie Europeană, un nou președinte al Consiliului European. Prin urmare, e un nou ciclu politic care nu e doar oficial, e și material. Avem o altă configurație de forțe politice decât în mandatul anterior. Și al doilea rând, E din ce în ce mai multă nesiguranță la granițele Uniunii Europene. Au crescut riscurile și amenințările. În al treilea rând, viitorul uh, nesigur al alianței defensive garantată până acum, bineînțeles, de NATO pentru 22 din cele 28 de state membre. Șase state, practic, acum sunt pe din afară și să nu uităm și unele teritorii naționale ale statelor care uh, care uh, intră aici, uh, care intră în NATO. De pildă, teritoriile Ceuta și Melia nu intră sub incidența NATO și sunt teritoriile cele mai problematice. În al patrulea rând, uh, solicitările cetățenilor din diferitele barometre, de pildă 90, numărul 91 din primavera, primăvara anului 2019. Acolo se arată că pentru cetățenii europeni politica comună de securitate și apărare este a doua prioritate, cu sprijinul la 74 din cetățeni doar, 18% fiind împotrivă. În unele sondaje este peste 80%. În ultimul rând, relevanța acestei chestiuni despre care am discutat așa de mult în cadrul mișcării europene internaționale sau în Uniunea Europeană a Federaliștilor, unde am uh, făcut mai multe rezoluții importante prin care cerem ca această alianță defensivă să devină operativă. Acum, pe scurt, așa cum am spus deja, alianța defensivă este stipulată în tratat. Problema e că în 10 ani de când a intrat în vigoare tratatul, această alianță nu a fost lansată. La un moment dat, Franța, în 2015, a invocat asta ca urmare a atentatelor teroriste de la Paris. S-a invocat clauza mm, acestei alianțe, însă nu s-a obținut e, rezultatele scontate pentru că nu exista o structură militară permanentă, o structură de forțe armate, au fost niște reacții naționale la solicitarea respectivă de activarea clauzei. Trebuie să semnalăm de asemenea, așa cum s-a făcut, că strategia globală va recunoaște principiul de autonomie strategică. Și asta presupune uh, instituirea unui, unui instrumentar pentru politica de apărare, care se va dezvolta mult mai mult acum decât în ultimii 10-15 ani. Strategia consideră că terorismul, amenințele ibride, volatilitatea economică, schimbările climatice, siguranța energetică, uh, pună în pericol atât populația noastră cât și teritoriul nostru. Se semnalizează acolo foarte clar faptul că această strategie va transforma în angajament politic și strategic angajamentul juridic din articolul 42.7. Da, văd că deja am vorbit cam mult, dar vreau să mă refer de asemenea că Există 37 programe PESCO, dar nu sunt suficiente. Nu există niciun program care să fie efectiv. Și închei uh, cu șapte întrebări, cu cele șapte întrebări. Sau cu cele cinci întrebări. Care cred eu că ar trebui să fie uh, puse la conferință. În declarația de la Lacan uh, s-au pus niște întrebări cu răspuns implicit. Și eu pun cum să includem inițiativa franceză de o forță de intervenție în iulie 2012 în Europeană? Cum să stabilim niște, o structură de comandă și niște trupe permanente cu capacitate de siune ca NATO? Putem activa așa numitele batalioane de luptă care până acum nu au intervenit niciodată. Ar fi adecvată asta pentru a face față unei agresiuni teritoriale? 4. Ar fi posibil ca cele șapte cartiere generale ale Alianței Atlantică, două de uscat, două de mare, două de aer, să treacă sub responsabilitatea UE, poate că am putea începe cu aviația, deoarece acolo integrarea este cea mai mare. Și în ultimul rând, putem avea pesca, pesca cu o forță de intervenție prin amplificarea uh, proiectului 14 condus de Spania și închei spunând că în orice caz eu cred că nu putem să ne gândim acum la o armată europeană. Nu cred că e modelul pe care să-l avem noi, ca în cazul diplomației europene. Diplomația europeană e compatibilă cu diplomația națională, dar în cazul uh, armatei e diferit. Deci noi trebuie să avem ceva ca o alianță atlantică, adică o armată formată din armate. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru propuneri. Și acum îi dăm cuvântul domnului Timoseu, domnului Timoseu Zic. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a vă spune ce cred eu despre viitorul proiectului european. În ultimii ani, am putut să vedem cum a crescut nemulțumirea față de modelul actual al integrării europene. Exemplul cel mai remarcabil a fost referendumul legat de Brexit. În momentul în care a avut loc, în Regatul Unit nu exista o tendință anti-EU mult mai pronunțată față de alte, ceea ce se întâmpla în alte țări. Documentul de lucru al Comisiei cu privire la nemulțumirea în Uniunea Europeană ne arată că Conform Eurobarometrului, în șapte state, mai mulți oameni aveau tendința să nu aibă încredere în Uniunea Europeană față de ceea ce se întâmpla în Regatul Unit. Această nemulțumire uh, generală față de Uniunea Europeană în toate statele membre a crescut de la 28% în 2014 la 39% în 2018. Din păcate, autorii studiului nu au reușit să tragă niște concluzii de substanță de pe urma acestor observații de bază făcute. Ceea ce se întâmplă e tipic pentru dezbaterea care are loc. Această nemulțumire cu privire la direcția în care merge Uniunea Europeană de obicei sunt reduse la nemulțumiri legate de economia modernă sau de această societate tot mai multiculturală. Autorită, autorii care se ocupă de asemenea subiecte de multe ori spun că cei care se opun integrării sunt oameni care sunt mai puțin educați, sau generația mai în vârstă. Așa cum știm, Carta Alba a Comisiei cu privire la viitorul Europei conține doar o sursă ideologică în ceea ce privește uh, viitorul Europei. E un manifest în care sunt reprezentat, e reprezentată o viziune a unor state federale europene. Conform lui Spinelli și Rossi, statele membre, într-o asemenea structură federală, ar trebui să fie reduse la niște provincii autonome cu competențe limitate moștenirea intelectuală a lui Schumann, a lui Gasperi, Adenauer, toate acestea lipsesc din documentul acesta acest model federalist pentru integrarea integrare în Uniunea Europeană. Nu există niciun alt fel de model, o alternativă, dacă tocmai această idee federalistă este cauza problemelor Uniunii Europene acum. Dacă direcția aceasta pe care a luat-o integrarea europeană și argumentele folosite sunt niște argumente bune și nu doar niște prejudecăți. Dacă va eșua, oare Europa va eșua dacă nu va exista un schimb de direcție? Dacă analizăm atitudinile existente față de Uniunea Europeană, există un sondaj făcut de Pew Research Center în 2018. Vom vedea acolo că majoritatea europenilor prețuiesc rolul pe care îl are Uniunea Europeană pentru a garanta pacea. În același timp, foarte mulți ar spune că Uniunea Europeană uh, E intrusivă și inefectivă. Ar trebui ineficientă. Ar trebui să vedem de unde reiese această ineficiență a instituțiilor europene menționată de cetățenii europeni. Nu e opinia mea personală. Oare există o, stru- o, o legătură cu centralizarea structurilor UE și mai ales cu centralizarea procesului legislativ? Se știe că în general, e mai eficient să se creeze și să se pună în aplicare legislație cu cât ești mai aproape de oameni. Dacă avem nevoie, de fapt, de mai multă subsidiaritate și de mai multă transparență, astfel încât Uniunea Europeană să fie mai eficientă și cetățenii să aibă din nou încredere în ea. Aceste principii sunt de multe ori văzute ca fiind o amenințare la viitorul Europei. Însă, de fapt, Ambele principii pot să ajute Uniunea să supraviețuiască. Principiul subsidiarității înseamnă că comunitățile de la un nivel mai înalt pot să intervină în funcționarea celor mai joase în cazuri excepționale. În contextul Uniunii Europene înseamnă că în zonele care nu sunt de competențe exclusivă ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană acționează doar dacă și atât și atunci când obiectivele nu pot fi atinse în mod suficient de statele membre. Toate acestea apar în articolul 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, protocolul numărul 2, punerea în aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității. În începutul tratatului Uniunii Europene sunt din nou menționate aceste principii. Principiul subsidiarității consolidează și uh, comunitățile mai mici și Uniunea Europeană. Comunitățile locale, regionale și naționale pot să-și rezolve problemele importante în felul cel mai potrivit pentru condițiile existente, câteodată foarte specifice. Autonomia în luarea deciziilor este cea care consolidează de asemenea identitatea comunităților și aduce beneficii cetățenilor legile locale sunt mai bune pentru nevoile locale. Din perspectiva Uniunii Europene, aceste beneficii sunt și, sunt și acum și aici evidente. Nu e necesar să fie investite multe resurse pentru subiecte care nu sunt importante pentru întreaga comunitate. De aceea și numărul de acte legislative și volumul ar trebui să fie limitat. În același timp, instituțiile Uniunii Europene pot să se implice mai mult pe cele mai importante și complexe subiecte. De aceea, atât democrația cât și gestionarea eficientă sunt garantate prin principiul subsidiarității. Chestiunea importantă procedurală din perspectiva subsidiarității este să se garanteze respectarea în instituțiile europene a competențelor care există și care sunt stabilite prin tratate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în una dintre hotărâri, spunea că o măsură e proporțională doar dacă respectă principiul subsidiarității. Și mai mult, legis- legislația Uniunii Europene trebuie să fie verificată, să se vadă dacă obiectivul acțiunii propuse poate fi mai bine atins la nivelul Uniunii Europene. E nevoie de o revizuire a curții, dar, de fapt, nu prea există o jurisprudență pentru principiul subsidiarității la curte. În primii 20 de ani după tratatul de la Maastricht, de fapt, doar 10 dintre cauzele de la curte aveau de-a face cu subsidiaritatea. Mai există și alte procese care au de-a face cu ceea ce se întâmplă la nivel național pentru a garanta principiul subsidiarității. Conform protocolului numărul 2 la tratat, orice parlament național sau și orice cameră națională are 8 săptămâni la dispoziție după ce primește un act legislativ să trimită spre Parlament, spre Consiliu și spre Comisie un aviz motivat în care să spună de ce consideră că proiectul legislativ nu a respecta drept principiul subsidiarității. E procedura de avertizare timpurie. Cartonașul portocaliu și cel galben. Aceste proceduri nu sunt nici clare, nici eficiente. În ambele cazuri, la nivel național, nu există niciun fel de forță pentru a bloca o propunere. Condițiile care trebuie îndeplinite sunt foarte înalte. În practică, de la începutul anului 2019, aceste proceduri au fost utilizate doar de trei ori. Aș putea spune că acest principiu al subsidiarității în mod oficial este pus în aplicare, însă în practică foarte rar se întâmplă așa ceva. Lucrurile trebuie să se schimbe. Rolul parlamentelor naționale în procesul legislativ trebuie să fie consolidat prin, dacă principiul subsidiarității se pune în aplicare, atunci trebuie să se stabilească niște mecanisme de control noi și eficiente care să poate să elimine problemele legate de competențe în legislația europeană. Ar trebui să ne gândim la înlocui aceste cartonașe roșii și galbene și portocalii cu o procedură cu cartonaș roșu, o procedură mai simplă despre care se discuta acum 2 ani. Acest cartonaș roșu care a fost propus în anul 2016 trebuia să fie utilizat atunci când avizele motivate cu privire la un act legislativ care nu ar respecta subsidiaritatea, aici s-au 55% dintre voturile parlamentelor naționale au fost implicate. Acest prag ar trebui să fie scăzut și ar trebui să fie crescută durata în care parlamentele naționale pot să-și exprime poziția față de intervalul de timp pe care îl avem acum. Ar trebui să sublinieze și faptul că această procedură consumă foarte mult timp și resurse financiare și umane. De aceea s-ar, ne-am putea gândi la o altă soluție, o soluție suplimentară. O comisie specială ar putea să fie stabilită în Parlamentul European. Obiectivul acestea ar putea să fie să verifică dacă un proiect îndeplinește sau nu condițiile tratatelor și mai ales dacă e de competența Uniunii Europene sau nu. O asemenea comisie ar putea să fie alcătuită din cu o diversitate cât mai mare, să se reflecte alcătuirea întregului Parlament dacă există anumite dubii în ceea ce privește legislația propusă în comparație cu tratatele, atunci Parlamentul ar putea să trimită propunerea spre această comisie specială. Această comisie specială ar putea să ia poziție cu privire la un proiect cu competențe pentru Uniunea Europeană într-o primă lectură. O asemenea poziție ar trebui să aibă obligativitate juridică. Dacă e negativă, atunci, dacă avizul e negativ, atunci să se oprească munca la un asemenea proiect. După ce se va face o asemenea evaluare, actul legislativ urmează să, ar urma să fie trimis parlamentelor naționale. Astfel s-ar consolida principiul subsidiarității și s-ar exclude alte proceduri care sunt prea îndelungate și în care nu este respectată subsidiaritatea. Un asemenea model de control al respectării funcționează în mai multe state membre din Uniunea Europeană, printre care și în Polonia, astfel încât poate să existe o adevărată dezbatere bazată pe fapte. Un asemenea mecanism ar putea să fie pus în aplicare și în alte proceduri legislative, cu o excepție legate de procedurile în care doar statele membre sunt cele care decid dacă actul legislativ va intra sau nu în vigoare. Într-un asemenea context nu e nevoie de un rol special pentru Parlamentul European. Principiul subsidiarității e strâns legat și de suveranitatea statelor membre. Avem nevoie de garanții foarte clare în ceea ce privește Constituțiile naționale, mai ales atunci când există conflicte cu legislația europeană. Legislația secundară a Uniunii Europene apare în tratatele de bază. Principiul general a legislației comunitare apare în jurisprudența Curții de Justiție, însă nu există o bază solidă în tratate pentru el. După cum știm, jurisprudența Curții de Justiție arată în felul următor Există decizii ale curții care au fost luate, de exemplu cazul Handel Gesellschaft. Curtea de Justiție, cu jurisprudența sa, discută aceste aspecte și ceea ce se întâmplă la curțile la curțile constituționale, de exemplu la Curtea Constituțională Federală Germană. Să vă dau un exemplu de o problemă practică din situația actuală. Noi avem de-a face cu niște proceduri legate de ratificarea unui tratat internațional, ratificare făcută de Uniunea Europeană, și anume Convenția de la Istanbul. Una dintre curțile constituționale din statele membre, Curtea Constituțională din Bulgaria, este cea care a hotărât că acest tratat contravine Constituției bulgare această convenție. Așa că eu cred că avem nevoie de instrumente mai puternice care să ne ajute să putem rezolva asemenea situații. Și un ultim punct pe care l-aș menționa are de a face cu felul în care funcționează Parlamentul European. Este singurul singura instituție a Uniunii care are legitimitate democratică, este aleasă este ales democratic uh, într-un mod direct. În în unele state membre a existat o asemenea discuție, în alte state membre nu s-a discutat. Mă refer la felul în care se votează. După cum știm, în situația actuală, Voturile sunt analizate de de președintele unei comisii care se uită în sală și apreciază câtă lume a votat. Cred, și de multe ori există sesiuni cu peste 700 de membri în sală și e un lucru care poate să ducă la greșeli în numărarea voturilor. În cercetarea mea, timp de 12 luni, în mandatul precedent al Parlamentului European, mi-a arătat faptul că cel puțin de 50 de ori în acel interval de timp s-au făcut asemenea greșeli cu privire la numărarea voturilor. În toate aceste situații, voturile au fost repetate mai târziu, însă întotdeauna există acest risc de numărare greșită. Punctul pe care l-aș propune eu, ce aș propune eu, să se pună în aplicare mult mai mult votul electronic, exact cum se întâmplă deja asemenea voturi în multe dintre statele membre din Uniunea Europeană, mai ales în state cum ar fi Polonia, Ungaria și cred că în toate statele din Europa Centrală. Și încă ceva, subsidiaritatea, transparența și, drept, și statul de drept. Acestea nu vor slăbi Uniunea Europeană în tocmai invers. Punerea în aplicare a acestor principii, aceste principii care au niște baze solide în legislația primară unională, acestea pot să ajute proiectul european Proiectul european poate să aibă astfel succes. Uniunea Europeană va putea să depășească cu succes problemele existente bazându-se pe aceste trei principii, cele trei principii care se află în tocmai la baza Uniunii. Mulțumesc! Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule Zici. Vreau să vă explic sistemul nostru de vot din plenară deoarece timp de 2 ani și jumătate am fost președintele Parlamentului și am fost și vicepreședintele timp de 2 ani și jumătate. Unor votăm de două ori. De ce? Deoarece un membru cere verificarea voturilor. Dacă în proporție de 90% rezultatul votului verificat coincide cu cel făcut prin verificare cu ochiul, să zicem așa, mi-aduc aminte că am greșit la vreo 20, 20 am existat greșeli. Uneori am greșit, să zicem, cu 20-25 de voturi, de vreo 20 de ori. Am votat de două ori doar când un membru de grup a cerut o verificare, dar nu pentru că se făcuse greșeala, pentru că membrii cer verificare vot, prin vot electronic. Toată lumea cunoaște procedura asta fie că sunt de stânga, dreapta, centru, dreapta și centru, stânga. Procedura e aceeași. Fie că președintele de la stânga, de la dreapta, domn sau doamnă, se aplică aceeași procedură. Formal level, there are two, eh, for the same point two votes, but not because of mistake, but because one member asked the check, because the president. Deci se face verificarea la solicitarea unui membru. Și dacă președintele este de acord, să face verificarea electronică. Dar dacă președintele spune nu, decizia îi aparține președintelui. Dar asta nu e din cauza unor greșeli. Indiferent de unde vine solicitarea, procedăm la fel. President of the, this, this house are uh, very expert and very Președinții Parlamentului sunt foarte experți și foarte corecți. Nu e o problemă de dreapta sau de stânga. Când prezidezi plenara sau lucrările, o faci în numele tuturor, indiferent de originea ta, că ești din Italia, Belgia, Spania. We don't have uh, problems because... Nu avem probleme legate de naționalitate sau apartenență politică. Doar ca să vă informez. <laughs> Ho detto queste cose soltanto per chiarezza. Am spus toate aceste lucruri doar pentru lămuriri suplimentare. Corect, din punct de vedere statistic, bineînțeles că poate să... Deci, din punct de vedere statistic, dacă te uiți și vezi că la același punct au votat de două ori, da, trebuie să știm că s-a votat nu pentru că a fost o greșeală din partea președintelui, ci pentru că un deputat a solicitat votul electronic pentru verificare. Da, trebuie explicate și statisticile. Din punct de vedere pur statistic e adevărat, însă din punct de vedere politic nu există o eroare sau o incapacitate a celor care prezidează. E foarte rar ca președinții să facă erori. Se poate întâmpla. Nu știu când votează. 351 la 350, da, e greu să nimerești cu ochiometru. Da, procentul de diferență nu depășește 10%. Acum trecem la domnul Pier Virgilio Dastoli, președintele uh, Mișcării Europene. europene. La parole, da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație și pentru că am dat ocazia să vorbesc în fața acestei comisii. Pentru că acum 40 de ani am uh, asistat, am fost asistentul lui uh, Spinele și am fost la o ședință a acestei comisii. Euh, am uh, asistat chiar la crearea acestei comisii și sunt uh, bucuros să mă aflu aici în fața noastră. Acum uh, prezidez Mișcarea Europeană în Italia, care face parte din rețeaua internațională și în Italia, împreună cu domnul Radeco, care e președintele Mișcării în Spania. Deci noi în Italia am decis să creăm o platformă societății civile ca să ne pregătim pentru conferința europeană cu susținerea Comitetului Economic și Social European, CNEL, Consiliul Național de Lavoro și sunt vreo 100 de organizații care au acceptat să facă parte din uh, această platformă și am avut reuniuni deja în Italia și vom mai avea și următoarele luni. Deci întrebarea pe care vreau să... Întrebarea pe care o dezbatem asta aici a fost dezbătut deja în Italia de două ori. Pentru că audierea de astăzi se referă la trei uh, întrebări, trei subiecte. Rezultatul alegerilor europene, dezbaterea privind viitorul Europei și conferința europeană. Aș vrea să-mi concentrez intervenția pe aceste trei puncte. Este evident că în ultimii 10 ani care au coincis pe de parte cu criza economică financiară și, pe de altă parte, și nu, fără, și nu doar prin hazard cu intrarea în vigoare a tratatului de Lisabona, că se apropie 10 aniversare, orientarea opiniei publice în țările noastre s-a schimbat. Nu s-a schimbat în sensul că opinia publică a devenit mai anti-europeană, dar vă reamintesc fra- această frază lui Jacques Delors care spunea că uh, e foarte uh, greu să faci Europa să avanseze și de aceea vorbim despre un efort care să angajeze puternic societatea civilă și putem face progrese numai dacă putem să ne bazăm pe un consens rezonabil și profund al opiniei publice. Asta este motivul pentru care trebuie schimbată orientarea și trebuie lucrat pentru a direcția și trebuie să uh, încercăm să obținem un consens mai mare al opiniei publice și acesta este un motiv uh, pentru care Manuel uh, Macron în scrisoarea sa către cetățenii europeni a lăsat ideea unei conferințe europene ca să se creeze un spațiu pentru a încerca să se întărească consensul opiniei publice față de integrarea europeană toate acestea legate și de faptul că a existat uh, un fel de metamorfoză radicală a modului în care comunică, se comunică cu cetățenii. Nu, și nu e vorba doar de fake news și de manipularea informației, ci și pentru că au apărut o serie întreagă de instrumente de care trebuie să ținem cont ca să folosim uh, și sunt instrumente pe care și noi, Conferința Europeană, trebuie să le folosim cât mai bine. Este evident că această criză care s-a manifestat în ultimii ani în Europa arată că există o urgență, o necesitate de a uh, complet, adapta proiectul european. În italiană expres este aggiornamento, e conceptul de, de completare, de uh, rafinare a proiectului european. Și a, aici trebuie să discutăm de metode și de agenda. Jacques Delors a spus de multe ori când se lansează câte o bătălie politică, cum a fost cea pentru moneda unică sau piața unică, trebuie să se concentreze asupra chestiuni esențiale, conținutul proiectului, metoda și calendarul. Deci când discutăm de conferința europeană, Trebuie să explicăm clar conținutul proiectelor despre care vorbim, metodele și agenda. Și o întrebare pe care vreau să o pun și care a fost discutată și în această dimineață, și anume ideea că această conferință tinde să înlocuiască celelalte instituții. Doamna von der Leyen, în uh, discursul său și în programul său uh, pentru primele 100 de zile a spus că va face propuneri precise pe cel puțin șase chestiuni esențiale. Economia verde, statul de drept, uh, pilierul social, uh, dezvoltarea durabilă și coeziunea economică și socială și de asemenea migrația. Eu sunt convins uh, și mișcarea pe care o prezidez e convinsă că această conferință nu trebuie să, te, să se substituie celelalte instituții. Când noua Comisie Europeană va pune pe masă aceste propuneri despre care a vorbit uh, doamna von der Leyen, celelalte instituții, Consiliul și Parlamentul, vor trebui să ia niște decizii până la sfârșitul anului viitor. Să, uh, deci nu putem să așteptăm sfârșitul conferinței europene ca să dăm cetățenilor uh, impresia că tratatul le dă oportunități pe care nu le au statele membre. Deci trebuie să fim atenți. Să nu creăm o confuzie între rolul unei conferințe care trebuie să discute chestiuni politice, de politică europeană și rolul instituțiilor care trebuie să adopte niște politici comune. Dar lucrurile se accelerează, în sensul că dacă există un acord asupra politicii comune și dacă asta stimulează dezbaterile în sânul conferinței. Și dacă dezbaterile în sânul conferinței permit să se ajungă la un anumit consens în legătură cu viitorul Europei, asta ar putea permite să se ajungă la un acord la nivel instituțional între Parlament și Consiliu. Este motivul pentru care suntem mai degrabă reticenți față de lista de teme din documentul neoficial franco-german, pentru că în acest document uh, neoficial se face o listă de politici comune a căror responsabilitate mm, uh, e, începește deciziile mâinile Comisiei și Consiliului și Parlamentului, nu în mâinile conferinței europene. Și uh, cu același tip de raționament împărtășesc ideea exprimată în această dimineață, în sensul că această chestiune a în candidatului pe care putem discuta, bun, și că unii își pun întrebări în legătură cu metoda în sine, dar asta e altceva. Uh, Uh, problema în candidatului și a listelor transnaționale trebuie să fie reglată de instituții, deci de Parlament și de Consiliu, costul Comisiei și nu să fie supuse dezbaterii conferinței europene. După cum știți, de altfel, există o declarație anexă la articolul 17 în Tratatul de la Lisabona care impune Consiliului și Parlamentului să ajungă la un acord interinstituțional pe această chestiune a șpiței candidatului. Deci, aplicați tratatul. Și nu puneți această chestiune pe masa conferinței europene, conferinței primii viitor Europei. Conferința europeană, din contră, ea trebuie să se ocupe și să discute chestiuni care țin de viitorul Europei. Întrebarea, și colegul a vorbit foarte mult uh, de chestiunea subsidiarității. Știți foarte bine că principiul subsidiarității a fost inserat în tratatul în tratat de către Altiero Spinelli însuși. Deci cunosc un pic uh, principiul de subsidiaritate. Principiul subsidiarității nu trebuie văzut doar într-un mod negativ. Principiul subsidiarității și nu e o chestiune geografică. Deci trebuie să ia decizii nu la nivelul cel mai apropiat geografic de cetățean, ci la nivelul cel mai apropiat din punct de vedere al eficacității. Sunt lucruri care pot fi decise la nivel european pentru că așa se poate oferi cetățeanului un bun comun care nu poate fi oferit de dimensiunea națională sau locală și există chestiuni care trebuie lăsate în mâinile guvernelor naționale și a regiunilor sau chiar a orașelor. Uh, și aș avea o întrebare pentru noastră care sunteți uh, responsabil cu apărarea tratatului. De ce cuvântul oraș nu apare în tratatul de Lisabona? Dacă vrem să dăm un loc uh, în tratat trebuie să ținem seama și de chestiunea democrației de proximitate, inclusiv uh, rolul orașelor, nu doar a regiunilor. Spuneam așadar, principiul de subsidiarității, uh, principiul subsidiarității trebuie adus la zi, în sensul că uh, în ultimii ani a existat tot felul de probleme la nivel european și internațional care arată că sunt lucruri care nu pot fi abordate în mod eficace și democratic la nivel național și pe care trebuie să le facem la nivel european. Deci eu aș vrea ca primul lucru pe care conferința ar trebui să îl discute este împărtășirea responsabilităților între nivelul european, național, regional și local. Și asta e dezbaterea pe care trebuie să o aibă conferința europeană și din acest punct de vedere trebuie să facem din nou distinția între uh, competențele din Tratatul de la Lisabona, competențele concurente și de susținere. Președintele nostru, Tani, care a fost comisar de industrie, știe foarte bine limitele puterii Uniunii Europene în ce privește politica industrială. Și știu că trebuie să treacă de la o competență de susținere la o competență concurente, ca toate celelalte competențe care sunt astăzi de susținere. Deci prima întrebare pe care trebuie să o discutăm este partajarea competențelor, care după aceea e legată de problema bugetului. Pentru că uh, mai întâi de toate trebuie să ne punem de acord asupra perspectivelor financiare multianuale, dar trebuie să avem o dezbatere mult mai largă și să stabilim cine face ce. Deci, la nivel european, să spunem, sunt lucruri care trebuie făcute la nivel bugetar, la nivel european și altele la nivel național. Și atunci avem chestiunea resurselor proprii. În al doilea rând, obiectivele de dezvoltare durabilă. Anul viitor va fi a uh, uh, șaptea aniversare a acordului uh, cu Națiunile Unite. Și aici nu e vorba doar de economia verde a doamnei von der Leyen, e o dezbatere mult mai largă. E vorba de dezvoltare durabilă care nu se referă doar la economie, ci și la aspecte sociale, culturale, politice și apoi rolul Uniunii Europene în lume și problema identității europene versus identitatea națională și a suveranității. Și s-a spus că putem avea o identitate europeană numai în condiția să avem o adevărată cetățenie europeană. o cetățenie europeană astăzi e foarte limitată. Altă chestiune care trebuie rezolvată. Și un ultim lucru în materie de politică, politici pe care niciodată nici Parlamentul, nici Consiliul, nici Comisia nu le-a abordat, frontierele Uniunii. asta nu înseamnă că nu, nu în ideea de a bloca frontierele, dar de da a acționa în interesul politic al Uniunii. Eu cred că această dezbatere este o dezbatere tipică a conferinței europene privind uh, viitorul Europei. Romano Prodi a pus acest subiect pe, uh, în proiectul său de proximitate. Eu cred că uh, e vorba de o întrebare pe care trebuie să ne opunem. punem. Unde sunt frontierele Europei? Boundaries în engleză. Și atunci, problema constituțională nu trebuie discutată de la început, ci la sfârșitul acestei dezbateri. La sfârșit trebuie să discutăm sistemul de guvernanță al Uniunii Europene și metodele și calendarul. Deci dacă conferința europeană, europeană ajunge la un consens larg asupra chestiunii care poate fi uh, sunt chestiuni care pot fi rezolvate prin tratat și altele care nu pot fi rezolvate prin tratat. Deci trebuie să avem, uh, trebuie să ne ocupăm de viziunea asupra tratatelor. Eu nu zic că ajungem la această concluzie, dar dacă totuși conferința europeană ajunge la această concluzie, atunci trebuie să ne punem întrebarea metodei prin care trebuie să ne elaborăm tratatele. Și eu sunt convins că Parlamentul European este singurul organ, singura instituție care poate spune că are această responsabilitate de a redacta un nou tratat în numele cetățenilor care l-au ales. Un tratat care să înlocuiască tratatul actual. Ultima chestiune începește componența conferinței. Eu solicit atenția noastră ca parlamentari europene asupra, atrag, vă atrag atenția asupra necesității de a coopera mai strâns cu parlamentele naționale. Eu cred că dincolo de cartonașul galben și cartonașul roșu, Trebuie să ne gândim și la posibilitatea unui cartonaj verde, în sensul de a da posibilitatea parlamentelor naționale să contribuie pozitiv la construcția europeană, dar nu numai într-o manieră negativă. Deci, dumneavoastră, parlamentarii, dintre dumneavoastră ați uh, avut și experiența parlamentelor naționale și știți că faceți parte din aceeași familie politică. Deci eu consider că atunci când uh, va exista conferința europeană, nu trebuie nu trebuie să repetăm experiența uh, din perioada Giscard, când parlamentarii naționali și europeni erau în tabere diferite. Ei fac parte din aceeași uh, familie politică, deci ei trebuie să fie de aceeași parte a baricadei, ca să spun așa, să poată discuta între ei și la sfârșitul uh, convenției să se com- Uh, ce o discuție prin care să înțelegem că toată lumea are aceleași interese politice. Deci componența parlamentară trebuie să fie aceeași. Și apoi, în ce privește participarea societății civile, există o serie întreagă de metode pe care putem aplica. Metoda care s-a aplicat în Islanda, crowdsourcing-ul și apoi metoda bugetului participativ, forumul internet, blockchain, grupul de contact. Există o serie întreagă de instrumente care se pot aplica pentru a realiza o adevărată democrație participativă și pentru a da cetățenilor posibilitatea de a participa la conferință. Apoi, sunt trei chestiuni esențiale și cu asta închei. Chestiuni care pentru mine sunt fundamentale pentru succesul conferinței europene. Prima, dezbatere transnaționale. Trebuie să evităm cu orice preț ca această conferință să se transforme într-o sumă a dezbaterilor naționale. Toate dezbaterile trebuie să fie transnaționale și există posibilitatea de a folosi anumite instrumente și rețele. De exemplu, mă gândesc la European Student Network sau la rețeaua universităților și a capitalelor Europe sau uh, uh Europa 2030 sau Mișcarea Internațională sau Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic Social. Toate aceste dezbateri trebuie să fie transnaționale și să nu fie fragmentate în dezbateri naționale. Și ăsta e motivul pentru care, chiar dacă se ajunge la concluzia, așa cum a spus doamna von der Leyen și cum scrie în documentul franco-german, că această conferință uh, nu se va mai întâlni luna aceasta la Bruxelles, cum s-a întâmplat în cazul Comisiei Giscard, ci uh, într-o altă capitală, această conferință trebuie să fie tematică și transnațională deci o problemă de transparență. Eu cred că nu putem accepta ideea unui document neoficial franco-german uh, pe care să există un grup uh, de uh, conducere. În Convenția Giscard a existat un prezidiu care a decis concluziile cu ușile închise. Nu. Toate dezbaterile trebuie să fie transparente, deschise și oricine din public poate să trebuie să poată să urmărească ce se întâmplă, să înțeleagă și să vadă despre ce se vorbească, vorbește privind viitorul Europei. Apoi, chestiunea responsabilității, caracterul democratic. Conferința nu va avea o legitimitate democratică, pentru că nu conferința ia decizii. Deja deci, că se ajunge la un consens, este motivul pentru care spuneam, dacă se ajunge la un consens, va trebui ca acest consens să fie după aceea transferat Parlamentului European. Parlamentul European va fi cel care va trebui să-și asume responsabilitatea de a redacta un nou tratat care să înlocuiască tratatele existente. Noi, federaliștii, vorbim de un rol de constituantă. Evident, Parlamentul European trebuie să facă acest lucru în strânsă cooperare cu parlamentele naționale, pentru că parlamentele naționale răspund în fața cetățenilor lor. Deci, uh, de ce să nu ne gândim și vă fac această propunere? De ce să nu ne gândim să convocăm o a doua oară uh, Conferința interparlamentară. Vă amintiți că în 1990, uh, la Roma, înainte de tratatul de la Maastricht, a existat această ședință interparlamentară la Montecitorio, în Camera Deputaților. Eu relansez această idee de a convoca ședințe interparlamentare, deci Parlamentul, Parlamentele Naționale și Parlamentul European să poată discuta despre viitorul Europei împreună. Deci poate, să zicem, în timpul președinției germane, al doilea semestru din 2020, Bundestagul ar putea să-și ia această responsabilitate și să ia această inițiativă împreună cu Parlamentul European să convoace aceste ședințe interparlamentare care să discute despre viitorul Europei. Doamnelor și domnilor parlamentari, trebuie să știți că ați fost aleși pentru a da un răspuns cetățenilor în ce privește viitorul Europei. Sunteți aleși ca să puteți să ne spuneți uh, care e viitorul nume, ca aleși ai noștri cetățenilor europeni. Sigur că suveranitatea aparține poporului și poporul deleagă această suveranitate reprezentanților săi. Deci, parlamentarii europeni au și responsabilitatea de a-și asuma acest uh, rol privind venir, viitorul Europei. Și eu cred că Parlamentul European trebuie să se prezinte la conferința europeană cu ambiția și curajul de a spune – noi suntem liderii politice acestei conferințe și Comisia AFCO, cu toată activitatea sa din ultima legislatură, este locul și are posibilitatea să spună că noi am făcut deja o serie întreagă de propuneri și este vorba de a, face, de a le face mai coerente și de a le transforma într-un proiect uh, coerent uh, și dacă conferința va constata că există această voință și acest larg consens de a spune că trebuie mers dincolo de Uniunea actuală și trebuie actualizate proiectele europene, eu cred atunci că Parlamentul European trebuie să-și asume anumite responsabilități și Comisia AFCO este cea care are această responsabilitate, nu un grup de lucru, pentru că, așa cum am spus, trebuie vorbit, trebuie uh, lucrat în mod transparent. Deci am încredere în capacitatea noastră și comisia noastră este spațiul public care ar putea lansa procesul de schimbare politică în Europa și care poate să dea răspuns unei Europe democratice, eficace și solidare. Asta este voința majorității cetățenilor exprimată în ultimele alegeri. Trebuie să le răspundem și trebuie să răspundem tinerilor noștri generații milenialilor care au în fața lor viitorul și care așteaptă din partea Parlamentului European ca cineva să dea un răspuns la întrebările lor. Așa cred eu că ar trebui să se desfășoare dezbaterea privind uh, viitorul european. E o ultimă șansă pe care uh, Parlamentul trebuie să o folosească. Aveți uh, îndrăzneala doamnă Mulțumesc. Acum, domnul Daf, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E o mare plăcere să fiu aici. Uh, suntem uh, vechi combatanți din convenție și important să ne împărtășim experiențele pe măsură ce ne îndreptăm spre o nouă fază a integrării. Eu am uh, fost membru al acestei comisii timp de 15 ani în calitate de coordonator al uh, grupului liberal și am fost, acum am fost promovat uh, expert și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a veni și de a vă vorbi în această după amiază. Mulțumesc, Richard, spune vorbitorul. Mă bucur că pot vorbi pe acest subiect atât de important. Am avut uh, discurse foarte importante cred că, și interesante, cred că vreo 10 toată ziua. Unele surprinzător dedicate subsidiarității îmi aduc uh, aminte discursurile brexitiste ale colegilor mei uh, arhiconservatori Cred că și primul ministru Cameron ar fi fost uh, mândru de speech noastră și uitați-vă ce a pățit domnul Cameron, uitați-vă ce a pățit domnul Cameron. Uitați-vă la consecințele de a vorbi uh, despre Uniunea Europeană în acest mod absolut negativ. Nu cred că ajută. Dar apreciez efortul pe care l-ați făcut și l-am, uh, am ascultat cu multă atenție ce ați spus lucruri interesante, dar trebuie să spun foarte franc, încă mi se pare că lipsă de claritate în legătură cu exact ce ar trebui să, pentru ce ar trebui să fie această conferință. E clar un experiment. N-am mai făcut uh, așa ceva până acum. Uh, Bun, am avut convenția, am avut uh, foarte multe discuții publice în legătură cu uh, lucrurile pe care trebuie să le facem ca să îmbunătățim uh, eficiența și legitima, legitimitatea Uniunii Europene. Dar lungul anilor am tot discutat. Și asta este încă un experiment. Eu sper că va funcționa. Cu siguranță există și niște riscuri. E, dacă e un experiment care dă greș, există și riscul să dea greș, dar Trebuie să spunem clar că acest experiment va avea loc și atunci trebuie să încercăm să îl transformăm într-un succes, inclusiv pentru cei care au o perspectivă mai naționalistă și care au rezerve privind proiectul ca atare, proiectul Uniunii Europene. Dacă vrem ca acest proiect să aibă succes, trebuie să fie unul transformator. Trebuie să schimbe lucrurile. E bine să vorbești și n-am nicio obiecție uh, față de astfel de conferințe unde se discută. Dar dacă vrem să fie ce, ceva util, atunci trebuie să producă concluzii concrete care să schimbe natura guvernanței în Uniunea Europeană și calitatea guvernanței. Și un lucru specific ar trebui să-l facă, și anume să inventeze instrumente permanente și mecanisme pentru a îmbunătăți implicarea cetățenilor în activitatea Uniunii Europene. Este evident că această conferință nu va, da, nu va avea succes dacă nu va fi susținută complet de toate cele trei instituții. Și că toate aceste trei instituții nu se angajează cu sinceritate uh, față de acest proces care va dura 2 ani. Și este corect și e bine ca Parlamentul să încerce să preia inițiativa. Și următorul lucru pe care cred că trebuie să-l faceți este să produceți un, un prim proiect al mandatului interinstituțional. Noi știm că nu va veni de la Consiliu. Proiectul de concluzii ale Consiliului European tocmai a fost uh, publicat uh, și toate sunt procedurale, de natură tehnică. Dacă vă uitați la proiectul de concluzii pentru conținutul acestei conferințe, o conferință, nu, nu reușiți să-l găsiți. Comisia trebuie să vină în această după amiază aici și suntem nerăbdători să vedem care este care va fi prima lor uh, expunere față de complexitatea acestui uh, subiect. Deci, e clar că uh, foarte multe depind de președinția, președinția conferinței. E vorba de compoziție, de organizare și de direcția strategică și aș fi sperat să avem mai multe discuții în legătură cu această președinția Convenției aici în uh, cursul acestei audieri. O prioritate de top și care acum este foarte urgentă este referitoare la pachetul care va trebui creat pentru a salva ideea în candidatului, pentru a corecta tratatul dacă e necesar sau da, pentru a codifica pentru că o abordare mai parlamentară față de alegerea președintelui Comisiei să poată fi instaurată în tratat. În prezent, practica în candidatului, care a început în mod serios în 2014, uh, încalcă tratatul. Trebuie să corectăm articolul 17.7 pentru a crește funcția Parlamentului și anume de a nominaliza președintele Comisiei. Asta fac parlamentele din toată lumea. Ele găsesc un prim-ministru și îl numesc și îl susțin în funcție prin vot. Oamenii vor înțelege dacă Parlamentul European va încerca să facă acest lucru, dar tratatul nu spune asta. Tratatul spune că, din potrivă, Consiliul este cel care nominalizează și cred că asta este depășit, e o prevedere depășită și mi s-a părut depășită și în convenție la momentul în care am discutat-o. Cred că dovada practică confirmă că acest sistem nu funcționează foarte bine pentru toată lumea. Și consecințele sunt că nu funcționează nici pentru Parlament, nici pentru Consiliu și uh, asta evident că are efecte și asupra autorității uh, președintelui Comisiei Europene. Nu cred că acel uh, acord general, acest pachet general, uh, cu toate elementele lui, uh, introducerea listelor transnaționale, astfel încât partidele politice să poată valida în candidatul, procedura privind în candidatul, astfel încât să se creeze cumva cu forcepsul adevărate partide politice federale, transnaționale, care să poată concura unele cu celelalte public pentru putere. Ca asta așteaptă electoratul uh, și despre asta trebuie să fie alegerile. Și alegerile noastre actuale în Parlamentul European nu sunt de fapt despre asta, pentru că nu avem partide politice mature și sofisticate și partidele politice, dacă au succes, sunt, doamnelor și domnilor, partide populare. Ele fac legătura dintre oameni și autoritățile care îi guvernează. Ele uh, oferă acest uh, curea de transmisie esențială a democrației pe care noi nu avem în structura Uniunii Europene. Introducerea listelor transnaționale va oferi alegătorilor un al doilea buletin de vot. Asta este un, ca un premiu pentru ei, pentru cetățenia europeană. E o chestiune tangibilă, un privilegiu concret pentru că vor vota într-o alegere pentru Parlamentul European și mulți alegători vor fi surprinși prima dată când va fi încercat acest sistem, dar eu cred că va fi foarte popular, mai ales printre alegătorii tineri, pentru care conferința privind viitorul Europei Trebuie să fie lucrul central și dacă uh, o să avem liste transnaționale pentru Parlamentul European, se va îndeplini acel obiectiv uh, despre care vorbeam la început, de a oferi mecanisme durabile și eficiente de a conecta oamenii cu puterea în Uniunea Europeană și de a îi face pe guvernanți responsabili în fața partidelor politice. Complexitatea acestui pachet care include poate și un acord privind o formulă pentru alocarea locurilor în uh, Parlamentul European pentru cota non-transnațională. Am publicat un document. Uh, Se transmite această discuție, doamne Făcică? Da, deci am publicat uh, un document uh, din partea European Policy Center, care e disponibil online, gratuit, document care explică Uh, foarte în detaliu exact ceea ce cred că acel uh, pachet, acel uh, acord general ar trebui să includă. Și asta înseamnă schimbarea legislației principale. Înseamnă schimbarea legii din 1976 privind alegerea Parlamentului, care este legislație primară. Include cel puțin 5 legi secundare apoi legislație terțiară sub forma unor acte delegate și evident include datorirea statelor membre de a ratifica și a implementa reforma procedurii electorale în legislația națională. Deci este un pachet complex și va avea nevoie de timp și presupune schimbare de tratat. Înseamnă că articolul 14 trebuie schimbat. Și dacă vom schimba în orice caz articolul 17 ca să codificăm practica actuală, cea aprobată a în candidatului, trebuie să fim sinceri cu noi înșine și cu Consiliul și Comisia și față de aceste convenții, de asemenea, și să recunoaștem că va trebui să schimbăm tratatele. În ciuda experiențelor noastre cu schimbarea de tratat, eu nu sufăr de ce s-a numit uh, oboseală privind tratatele. Uh, nu cred că am suferit niciodată de o astfel de problemă. 2005 a fost uh, de mult, de mult, de mult și trebuie să fim corecți eh, față de viitoarele generații și suficient de curajoși și de deștepți ca să îmbunătățim tot timpul, tot timpul să îmbunătățim cadrul constituțional în care unitatea Europei poate să aibă loc. Nu trebuie să începem de la zero, s-au făcut foarte multe lucruri, s-a vorbit foarte mult, așadar, pentru numele Dumnezeu, dragi foști colegi, uh, faceți progrese cât de repede puteți și detașați acest acord pachet de conferința privind viitorul Europei, dar explicați acest pachet atunci când uh, va fi creată conferința. Explicați ce încercați să faceți, dacă vreți. Uh, e ca un fel de test de stres pe care trebuie să-l faceți asupra uh, reformei procesului electoral în cadrul conferinței. Dar nu vă puteți permite să așteptați până când conferința începe în primăvară sau nu știu când, sau în vară. Dacă acest uh, deal complicat de reformă uh, ar fi să intre în vigoare și operațional până la sfârșitul lui 2023. Mulțumesc foarte mult! you very much. Vă mulțumim foarte mult pentru discurs. And now we have time for... Acum avem o rundă de întrebări și răspunsuri. Domnul Corbett este primul care va interveni. Ah, nu, domnul Trociani. Notamment dans le traité, il y a une Aș avea o întrebare. În tratate există această expresie, expresie Ever Closer Union. M-ar interesa ce credeți dumneavoastră despre articolul 1. În realitate, această Ever Closer Union Among the People. În Europa, dacă analizăm jurisprudența existentă, vedem că există o anumită reticență față de această expresie cu o Europa tot mai apropiată de apropiată. Există anumite incertitudini. Sunt mulți oameni care spun că ar trebui înlocuită această expresie cu și anume spațiul juridic european. Acesta poate să unifice popoarele. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această expresie? După părerea mea, se poate ajunge la multe neînțelegeri în toată Europa, nu doar în Europa Centrală, ci și în cea occidentală. Există toate aceste întrebări. Cui e frică de această expresie? Se subliniază importanța articolului 4 din tratate. Ne întrebăm atunci care e limita acestei expresii. Domnul Corbet are cuvântul. Domnule președinte, întrebări sau și comentarii? Intervenții fără microfon din sală. Un minut întrebarea, 10 minute comentariile. Bine, nu contează, pe scurt atunci. În această dimineață și în această după-amiază am avut prezentări bune cu privire la structura conferinței, dar și cu privire la conținut și care ar putea să fie rezultatele. Temerea mea este că ne vom ocupa de o mie de subiecte la o conferință cu o mie de oameni. Eu cred că trebuie să începem să ne schimbăm modul de gândire și să începem să ne axăm pe puncte principale pe care ni le dorim să le obținem din acest exercițiu. Cred că aceste elemente cheie trebuie să fie următoarele. Eliminarea a tot ceea ce acum împiedică Uniunea din a munci așa cum trebuie, și anume eficient și democratic. Să identificăm care sunt aceste obstacole acum. În ultimele decenii am reușit să eliminăm o parte din aceste obstacole, am reușit să îmbunătățim responsabilitatea Uniunii, însă mai există niște bariere cheie care împiedică Uniunea să întreprindă acțiuni în domenii în care cei mai mulți dintre noi suntem de acord că ar trebui să acționeze. Mai putem îmbunătăți foarte multe și pe responsabilitatea democratică. Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să ne axăm. Un mic comentariu. Probabil e un paradox faptul că noi, un parlament ales de cetățeni cu responsabilități față de cetățeni, majoritatea mergem în fiecare săptămână acasă, discutăm cu cetățenii noștri în circumscripțiile noastre, cu companiile, cu universitățile, cu ONG-urile de toate felurile și iată, noi suntem cei care trebuie să să apelăm la o conferință în care să fie să participe și reprezentanți care sunt ca noi, care reprezintă cetățenii. Dar până la urmă nu e doar Parlamentul, avem și Consiliul și intervine și faptul că statele membre prin unanimitate trebuie să ia decizii cu privire la orice fel de procese în Uniune, proceduri, puterile instituțiilor pentru a putea să trecem peste acel acest obstacol în care toată lumea trebuie să fie de acord, trebuie să creăm o alianță extinsă. Am făcut-o înainte de fiecare reformă a tratatelor. Domnul Dastoli ne vorbea de ceea ce se întâmpla înainte de tratatul de la Maastricht. Apoi am încercat convenția înainte de Constituție, înainte de tratatul de la Lisabona. Am încercat foarte multe lucruri, tocmai ca să putem să uh, profităm de moment să ne asigurăm că măcar câteva dintre reforme se vor face. Doamna vicepreședinte Șuica se află alături de noi acum. Un lucru important și pentru grupurile politice și pentru invitații noștri. Ghia ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua cu cele spuse în această dimineață. Vorbeam deja atunci despre unanimitate. Nu mă voi întoarce la problema legată de unanimitate. E un subiect pe care l-ați atins. Sunt de acord cu Richard și cu intervențiile auzite. Trebuie să ne axăm pe obstacole. Care sunt obstacolele care fac ca Uniunea să acționeze tot timpul prea puțin și prea târziu? E un lucru care nu mai poate să funcționeze funcționeze în lumea de mâine. Aceasta e problema, nu dacă vrem mai mult federalism sau așa mai departe. Problema e să identificăm pe parcursul conferinței obstacolele cu care avem de-a face, apoi să încercăm să le depășim, astfel încât această uniune să fie eficientă și să nu continue să fie incapabilă să reacționeze la criza migrației, incapabilă să reacționeze la consecințele crizei financiare, incapabilă să aibă un model digital. Nu există, există unul chinezesc, unul american, dar nu și un model european. Și cred că acestea sunt elementele cheie. Uh, nu sunt 20 de chestiuni, după părerea mea sunt doar câteva, nu foarte multe. În primul rând, unanimitatea, însă nu mă întorc la unanimitate pentru că în această dimineață am putut discuta deja despre acest subiect și cât de Inutilă e clauza pasarelă. Clauza pasarelă pe, pe timpul convenției a fost marea invenție. Și iată, această mare invenție nu ne-a dus nicăieri, pentru că e nevoie de unanimitate pentru a utiliza clauza pasarelă. Cred că principalele chestiuni sunt unanimitatea la care nu revin, apoi subsidiaritatea, se pare că se va face o nouă încercare de limitare a competențelor. Sistemul de subsidiaritate pe care îl avem îl avem tocmai pentru că nu am reușit să delimităm competențele și acest lucru ar trebui să fie clar. Iată ce face Europa, iată ce fac statele membre, iată ce fac celelalte instituții. Totul să fie foarte clar și gata. A fost o solicitare din partea germanilor, o solicitare care a venit pe timpul tratatului de la Nisa, când am încheiat acest tratat. A fost primul tratat, domnule președinte, pe care l-am încheiat care timp de patru zile, patru ore dimineața am tot lucrat la el și concluzia a fost nu e bun. Am spus că nu e bun și atunci am trecut la ceva nou și anume convenția. Convenția se născuse deja în noaptea tratatului de la Nisa și a funcționat. Am avut un german, un italian, un belgian, de fapt aceste țări Germania, Belgia și, alt, și un alt stat au cerut o nouă etapă și atunci s-a trecut la convenție. Dacă delimitarea competențelor e soluția, nu cred. Însă cred că subsidiaritatea e o soluție și ne-ați explicat subsidiaritatea într-un fel în care uh, eu nu pot decât să mă întreb dacă oare vă aud americanii, ei sunt, un stat, ei sunt un stat federal, știu ce înseamnă subsidiaritatea. Hai să vedem ce înseamnă subsidiaritatea în America, poate am putea învăța ceva de acolo. Ce putem să vedem în America? În statul lor federal, întreaga ramură militară e competență partajată. De ce? Subsidiaritatea nu spune doar se poate face mai bine la nivel local și subsidiaritatea spune acest lucru se poate face mai bine la nivel european. E cu dublu sens, nu e ceva unilateral, negativ. Colegul nostru ne spune acum câteva minute acest fapt. Domnul Zici, nu știu dacă am pronunțat bine, pe dumnealui vreau să-l conving de necesitatea de de necesitatea ca întreaga, tot ce ține de domeniul militar să fie sub competența europeană. Am și o imagine pentru dumneavoastră, să cheltuielile militare în întreaga lume. Poate nu aveți ochelarii la dumneavoastră, dar vă spun eu cifrele, peste 600 de miliarde în America, 249 de miliarde de euro anual în Europa, 250 de milioane de euro în China, miliarde de euro în China. Rusia cheltuie 25% din ce cheltuie Europa. Noi cheltuiem de patru ori mai mult decât acești ruși. Acești ruși ai naibii. Și cheltuind atât, noi avem doar 10% din operațiunile pe care le are armata americană. Și singur nu putem să o facem în fața rușilor. De ce? Facem toate acestea pentru că nu se pune bine în aplicare subsidiaritatea. Ați putea să spuneți că e o, regula, o reglementare de șampanie, ciocolată, dar iată, ce spuneam despre subsidiaritate. În acest caz sunt lucruri care trebuie să fie făcute la nivelul Uniunii Europene. Pentru că, iată, noi cheltuim de patru ori mai mult decât rușii și nu ne putem apăra. Operațiunile noastre sunt mult mai reduse decât ale americanilor. Față de chinezi aici nu vorbesc despre numărul de soldați, aici situația ar fi și mai proastă. Dar iată, aceasta e subsidiaritatea. Dacă vorbim despre ea, să nu o facem într-un mod negativ și sper că la noua conferință se va discuta în ambele feluri. Eu sper că unele competențe vor ajunge din nou la statele națiune, ce nu ține de noi. Hai să o facem. Dacă sunt exemple bune, să acționăm așa. Însă, în același timp, și statele membre trebuie să fie pregătite să facă opusul, unde putem să arătăm că există dublare, cum e, de exemplu, aici în domeniul militar și că se pot face lucrurile mult mai bine în context european, atunci haideți să le facem în contextul european. Iată ce exercițiu trebuie să facem și nu doar așa să vorbim la nivel unilateral. În orice stat federal bazat pe subsidiaritate, domeniul militar e o sarcină federală. Asta e subsidiaritatea. Dumneavoastră ați organizat dezbatere, eu particip la dezbatere, vă rog să nu mă întrerupeți acum. Președintele, trebuie să organizăm și subsidiaritatea aici în grupul nostru. Voi încheia, domnule președinte, în această dimineață nu am putut să-mi închei discursul, iată că acum seara nu pot să o fac, dar aș încheia spunând următoarele. Cam îmi pofita cele spuse de Andrew Duff pentru o dată doar. Spuneați că sunt aceste concluzii foarte tehnice ale Consiliului. Andrew, să nu subestimați ceea ce se schimbă. Pentru pentru mai mult de 10 ani a fost imposibil să discutăm despre o asemenea conferință și până la urmă despre o schimbare a tratatelor, să discutăm cu Consiliul sau cu Comisia. În ultimul Parlament, Paolo ți amintește, am avut trei rapoarte și gata, s-a terminat povestea, pentru că nici Comisia, nici Consiliul nu erau pregătite să discute subiectul. De această dată lucrurile stau diferit. Comisia a spus o facem și iată, avem aici prezența Comisiei în sală. Europeană. Consiliul va spune săptămâna viitoare o vom face-o. Noi am spus că suntem pregătiți, noi suntem cei care am solicitat conferința. Pentru prima dată va avea loc conferința. Dacă va avea succes sau nu, va depinde de oameni implicați. Lucrurile întotdeauna stau așa. Calitatea muncii în această lume umană depinde întotdeauna de calitatea oamenilor implicați. Mulțumesc! Mulțumim pentru acest discurs scurt și acum urmează domnul Scholz. Vă mulțumesc, domnule președinte, iată dezbaterea a devenit mai aprinsă. Voi continua cele spuse de antevorbitorii mei. Trebuie să fim onești. Conferința nu ar fi început, n-ar fi discutată dacă nu ar fi existat un eșec. Un eșec cu listele transnaționale, cu șpiț în candidatul. Cetățenii sunt dezamăgiți de toate aceste chestiuni. Așa că probabil noua președintă a comisiei a înțeles că ceva trebuie să se schimbe. Vom vedea. Însă vreau să spun foarte clar și că realitatea socială este cea care ne determină modul de gândire și felul în care redactăm legile noastre. Nu suntem legați de tratate. Suveranii sunt cetățenii. Dacă nu schimbăm felul în care funcționează legile pe care le avem, cetățenii nu își vor mai acorda încrederea structurilor europene. Iată care e provocarea pe care o avem și trebuie să acționăm. Trebuie să înțelegem că Parlamentul European e o instituție aleasă în mod direct în statele membre și la nivelul Uniunii Europene, Parlamentul trebuie să reacționeze și să acționeze. Cred că pentru noi aceasta este principala sarcină. Și apoi putem discuta despre cum să arate conferința, ce să putem face împreună cu Comisia, bun venit doamnă comisar, ce putem face împreună cu Consiliul, cu Comitetul Regiunilor, cu Comitetul Economic și Social și cu organizații din societatea civilă din statele membre, poate cu parlamentele naționale. Însă parlamentele naționale trebuie să își influențeze miniștri și guvernele și aceștia să își asume responsabilitatea în acest proces legat de conferință, procedură legată de conferință. Dacă nu, nu vom avea rezultate bune. Trebuie să se înțeleagă cum funcționează Uniunea Europeană această funcționare între instituțiile europene și cele naționale, cum sunt parlamentele și guvernele. Împreună putem să dezvoltăm acest proiect european importanți sunt cetățenii. De aceea eu salut faptul că acum aceste provocări tematice sunt cele care stau în miezul conferinței. Toate sunt chestiuni sociale. După 10 ani de austeritate, cetățenii nu mai au încredere în cum funcționează acest echilibru între jocurile de putere între statele membre. Și pe mine mă uimește până în ziua de astăzi faptul că poporul grec a decis, atunci când li s-a impus al treilea pachet, că aceștia au votat să rămână în Uniunea Europeană, știind ce înseamnă pentru ei. Deci ei sunt europeni. Avem chestiunile climatice, cele legate de migrație. De ce nu ajungem la o soluție cu politica de migrație? Pentru că noi nu suntem în stare să trecem de anumite experiențe din statele membre și să ajungem la o dezbatere curajoasă, constructivă în societățile noastre. Iată, o altă provocare. Securitatea și pacea, aceste politici. Și nu voi intra peste dezbaterea taghi aici, dar poate cheltuielile ar fi mai bune dacă am încerca să ajungem la obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Aceasta este adevărata noastră provocare. Ce vom face în 2047 cu 2,7 miliarde de cetățeni af- africani dacă aceștia nu vor mai putea să trăiască acolo unde sunt, vor veni. Indiferent ce facem noi, vor veni pentru că nu vor mai putea mai avea cum să trăiască. Așa că avem aceste responsabilități pentru securitate, stabilitate, bunăstare, dezvoltare, creștere. Toate acestea sunt în joc acum și importante pentru această conferință. Iată ce trebuie să discutăm împreună cu cetățenii și așa cred că vom putea să obținem sprijinul lor pentru o transformare a Uniunii noastre europene. Mulțumesc! Inter mai avem încă trei intervenții și v-aș ruga să fiți foarte subcinți pentru a le permite și oaspeților noștri să ne ofere niște răspunsuri subcinte. După aceea vor interveni cele două ale Comisiei Europene, domnul Rangel, domnul Rizdeveza și domnul Duran. Vă rog să fiți cât mai subcinți. Domnul Rangel. V-a furat timpul Verhofstadt, domnule Rangel, deci trebuie să vă limitați. În primul rând le urez bun venit oaspeților noștri. Nu am fost prezent tot timpul, însă v-am ascultat de la biroul meu, să știți, deci am urmărit discuțiile. Permiteți-mi să spun un lucru din capul locului. Eu sunt de acord, interpretez principiul subsidiarității exact la fel ca Giverhofstadt. Optimum teritorial, as the, that is, where is the, the best? Unde e cel mai bine să hotărăști? Însă, în același timp, permiteți-mi să spuneți că nu e o chestiune de cât de mult uh, cheltuiești pentru a hărătă care este nivelul cel mai bun de conducere. Structurile militare pentru întreaga Europa nu sunt doar o chestiune de bani, de finanțe. E și o istorie în spate. Și există temeri, și probleme și trebuie să dăm dovadă de realism și să nu uităm asta. Multe țări nu vor fi gata să accepte acest lucru. Nu vor fi gata să piardă mai ales legătura oferită de NATO, legătura transatlantică. Și asta e important. Eu vin din uh, Occidentul extrem <laughs> și văd lucrurile altfel. Un al doilea lucru foarte important obstacolele. Și aici vreau să spun un lucru. Nu am văzut uh, din partea cetățenilor nicio solicitare în legătură cu listele transnaționale. Eu nu mă opun listelor transnaționale, spre deosebire de ceea ce credeți dumneavoastră. Eu mă opun modelului propus, care ar fi fost benefic doar pentru statele membre ca și documentul domnului Dav de la Cambridge. E un document care oferă o reprezentare mai mare doar statelor membre. Asta e rezultatul definitiv și știți asta. Orice matematician e uh, capabil să vină cu o formulă care <laughs> să-ți, uh, să-i dea rezultatul pe care ți-l dorești tu. Deci nu e ceva neutru. Și asta e principala discuție pe care să o avem. Deci eu nu mă opun modificării sistemului electoral, însă să fiți conștienți de două lucruri. În primul rând, dacă modificăm alcătuirea Parlamentului, trebuie să modificăm sistemul de vot de la Consiliu în același timp. Știu că nu vă opuneți, v-am convins în 2013 să scrieți asta în raportul dumneavoastră. Am o memorie foarte bună. Însă, să vedem că există state de dimensiuni mici mici și mijlocii. Dacă nu uităm asta, atunci putem avea o soluție foarte bună care să sporească nivelul de răspundere, de legitimitate și democrație din UE. Însă dacă e vorba doar de un acord între Franța și Germania, așa cum spun unii, da, bun, tot e hotărât, e bine o declarație comună între Franța și Germania, atunci <laughs> să nu vă închipuiți că celelalte state membre vor fi dornice să fie de acord cu asta. Ceea ce spun e că alte grupuri vor să invoce în preambul ceva ce nu face Consiliul în avizul nostru și anume declarația aceasta dintre Franța și Germania. Consiliul nu menționează asta în proiectul de concluzie, însă noi menționăm asta în avizul nostru. Declarația franco-germană. De ce? Franța și Germania de ce să aibă el un privilegiu? Declarația comună la conferință. Deci ceea ce vreau eu să spun e că trebuie să fim foarte atenți. Suntem o uniune de state și de popoare. Eu sunt federalist, știți asta cu toții. Însă nu uitați că avem state. O federație nu este un stat național uh, centralizat, în niciun caz. Gata, mi-am încheiat deci nu o luați pe urmele lui Verhofstadt, atâta vă rog. Da, da, da, nici, nici dumneavoastră, de altfel. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea din Parlament cred că de acord că AFCO e comisia cea mai interesantă și chiar mă bucur să fiu membru aici. Avem discuții foarte aprinse și sunt de acord cu cele spuse de oaspeții noștri. By, by Ghi, by, by... Richard de Ghi, de colegul Rangel. Um, to be very bold in this endeavor. Că trebuie să dăm dovadă de mult curaj în acest demers. Eu cred că în contextul acestei conferințe ar trebui să punem trei întrebări simple. În primul rând, ce vrem să facem? pentru a face față provocărilor pe care le avem la nivel european și cu ce competențe și ce resurse. Cred că acesta ar trebui să fie firul conductor al acestei, condu- al acestei reuniuni, al acestei conferințe și dacă la încheiere vedem că nu e suficient tratatul de la Lisabona, păi așa să fie, n-ar trebui să ne temem de asta. Iar Parlamentul trebuie să preia conducerea acestui proces. Această conferință nu trebuie să fie operațiune de relații publice sau de comunicare sau un simplu stand de comunicare. Trebuie să avem încredere în noi înșine și să acționăm fără niciun fel de tabu. Acum, observații legate de federalism, care a tot apărut în discuții. Am fost surprins când unul dintre vorbitori l-a pus uh, pe spinerii într-o altă categorie decât uh, Schumann și de Gaspari. Dacă citești pe, pe spinerii, vezi acolo primul pas, declarația Schumann, mă scuzați, din 1950, dacă o citești, vezi că acolo au fost, pus bazele, au fost puse bazele federalismului. Deci eu nu i-aș partaja poza dar nu cu privire la federalism. Federalismul și sunt de acord aici cu ceea ce spunea colegul Rangel Ceea ce a făcut Uniunea Europeană a fost să salveze statele naționale europene. Deci a fost, practic, structura corectă care le-a permit, a permis acestor state naționale să prospere în perioada războiului rece și în perioada actuală. Dar trebuie să fim uniți pentru a fi mai puternici. Deci, um, contribuția experților este foarte utilă pentru brainstorming-ul nostru în legătură cu modul în care se va dezvolta, se va elabora această conferință și încurajez <clears throat> pe toată lumea să contribuie, cei din societatea civilă, ONG-urile și așa mai departe. Mulțumim, domnul Duhan. Prezident, Mulțumesc, domnule președinte. Dat fiindcă suntem toți bine dispuși, iar spune domnului Rangel că problema nu vine din faptul că unele state membre uh, nu-și doresc uh, să părăsim NATO. Problema e că NATO ne părăsește pe noi. Asta se întâmplă și trebuie să depindem noi întotdeauna de un terț ca să încercăm să ne protejăm. Poate că ar trebui la un moment dat să ne întrebăm cum e cu suveranitatea europeană. E un cuvânt care nu a prea fost folosit astăzi. Suveranitatea europeană, capacitatea de a acționa, așa numita potestate de care vorbea Spinoza. Putem avea independență. Multe țări, începând cu Polonia, Italia, Franța, Germania, pot fi independente. Da, le doresc mult succes să fie suverani în fața Chinei, Rusiei și în fața altor țări din lume, Brazilia sau alte puteri sau continente atunci aș vrea să vorbim noi liniștiți așa despre subsidiaritate și despre capacitatea de a acționa, deoarece sunt sigur că am avea o dezbatere foarte interesantă. Cam cea pe care o promisese domnul Farage britanicilor și vedem unde se află astăzi. Și încă o dată ce să mai zic, vă urez mult noroc pentru a încerca să ieșiți din această mlaștină a minciunilor în care ați fost băgați cu referendumul despre Brexit. Însă, Există totuși un lucru și am spus-o și azi dimineață și repet asta. Eu nu vreau să par obsedat de chestia asta. Însă, dacă e să comparăm cu perioada părinților fondatori a lui Spinelli, ei aveau legitimitate politică. Asta s-a întâmplat în anii 50. Înainte fusese război, violența, deci a, exist- voi, violența, deci a existat acea dorință de pace, însă ei înșiși a, și-au pus în pericol viața, practic, și aveau o legitimitate și o spun cu respect față de comisie și de Consiliu și, și o legitimitate pe care noi nu o mai avem față de cetățenii noștri. Pe de o parte, democrația reprezentativă e în pană și spun asta pentru că acum uh, trebuie să integrăm un element nou acum la început de secol 21 și anume apariția unei noi forme de democrație mai participativă a societății civile, a ONG-urilor, a sindicatelor și așa mai departe, care nu mai au aceeași greutate în companie, să care totuși trebuie uh, să fie niște interlocutori. Și aș dori un lucru și o spun aici în calitate de federalist și pentru mine, ca federalist, nu mă gândesc doar la diferența dintre stat și Europa. Dacă vorbim de subsidiaritate, vorba și de orașe și acolo trebuie să o apărăm. E prea simplist să vorbești despre subsidiaritate stat-națiune versus Europa federală. Însă cred că trebuie să inventăm o nouă democrație europeană. Poate că nu va fi ceva de tip uh, Statele Unite ale Americii, cum își dorea Victor Hugo sau cum își dorește Daniel Cohn-Bendit. Nu, cred că oricum nu trăim noi să vedem asta. Dar ceea ce ne putem imagina și tocmai de aceea cred că această conferință nu își poate permite să dea greș. Haideți să nu mai tot gândim noi și să spunem ce vor cetățenii la Europa. Haideți să-i ascultăm cu adevărat. De ce tot așteptăm noi și spunem noi că nu interesează candidații, șpiță în candidații? Poate că da. Să nu mai spunem că listele internaționale nu sunt interesate pentru ei, să nu spunem că nu interesează clima sau așa mai departe. Haideți să-i ascultăm, să le dăm o șansă să ne lumineze în munca noastră de legiuitori, deoarece această conferință, termin, închei, ca citatea cetățenilor de a crea o dezbatere, este acolo, există, iar noi după aceea putem transforma ce spun ei în legislație. Și acum, încă un lucru, și acum adresez federaliștilor. Haideți să nu mai credem că doar uh, pentru cetățeni, 27 de consultări naționale sunt suficiente. Astfel, noi am ajunge la interesul general al cetățenilor europeni. Insi și am repetat-o și am mai spus-o și vă spun și doamnă Șuița, doamnă vicepreședinte. Uh, mi-aș dori ca măcar o dată să avem un colegiu cetățenesc transnațional și da, să vorbească acolo polonezul cu francezul și cu suedezul și așa mai departe. Haideți să nu ne temem de acest, ă, această implicare transnațională și dat fiind că nu ne-am temut nici de transnaționalitatea parlamentară și n-ar trebui. Avem un parlament european, nu? Acum, doamna Gabriele Bischoff. Vreau să nu uităm de ce suntem aici. Suntem aici pentru a obține idei și recomandări uh, pentru pregătirea acestei conferințe. Nu suntem aici pentru a organiza deja dezbatele <laughs> care credem noi că ar trebui să aibă loc la conferință. De aceea am o întrebare foarte concretă și mi-aș dori și un răspuns scurs și precis de la toți experții prezenți astăzi aici în pregătirea acestei conferințe. Ce recomandare ne-a dat? Recomandarea numărul 1. Pentru a ne asigura că vom avea o conferință care într-adevăr să creeze un teren propice, prielnic pentru reforme. Deci care e recomandarea aceasta? Mulțumim, doamnă vicepreședinte, foarte scurtă întrebare. vă mulțumim pentru asta. Acum răspunsurile, important să ne dați răspunsurile, însă pe scurt vă rugăm, deoarece după aceea vom avea intervențiile celor două vicepreședinte de la comisie și din nou o rundă de discuții cu dumneavoastră. Începem cu domnul Daf. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord practic cu toate comentariile făcute de foștii mei colegi, cu excepția celor făcute de Paolo legate de proporționalitatea locurilor parlamentare. Revenim la discuția asta oricum, Paolo. Însă eu cred că e destul de corect să încercăm să transformăm tratatul de la Lisabona, pe care atunci când îl privim dintr-o perspectivă istorică, ne dăm seama că în tratat, <laughs> cam spune ce nu poți să faci, E un tratat proibitiv mai degrabă, nu permisiv. Ceea ce trebuie să facem acum este să avem încrederea necesară în proiectul nostru și în propriile noastre instituții și în legitimitatea noastră pentru a spune, da, Uniunea a crescut suficient de mult, e suficient de, adult, de adultă, pentru a fi uh, guvernată, condusă așa cum e corect. Și asta presupune și acea pasarelă care a fost inclusă cu nervozitate în tratatul de la Lisabona. Pasarelele acestea sunt uh, calea pentru ca luarea de decizii să se facă mai rapid, mai eficient și într-un mod mai democratic. Și dacă se îmbunătățește capacitatea de a acționa a Uniunii Europene, atunci cetățenii se vor simți mult mai apropiați din punct de vedere identitar față de Uniunea Europeană, însă așa ceva trebuie articulat. Și nu se face doar prin mari discursuri mărețe și tot felul de platitudine aici la Bruxelles. Nu, asta trebuie să se articuleze printr-o politică bine făcută, bine rădăcinată la fața locului. Și aici partidele politice trebuie să se implice. Avem nevoie de partide politice federale, în adevăratul sens al cuvântului. Deci răspunsul pe care vi-l dau eu, stimată doamnă Bischoff, dragă Gabi, este prin acest experiment pe care îl veți crea, creați niște partide politice federale. Și un ultim cuvânt, dacă îmi permiteți, ca să reacționez la ce se spunea foarte în mod foarte interesat în legătură cu ce aș propune eu pentru modificare. Uniunea Europeană are o misiune istorică. Nu ni s-a cerut, nu am fost obligați să definim foarte clar uh, asta, însă a permis progrese mici în direcția federală de-a lungul anilor, totuși. Și asta deoarece... <laughs> Iar britanicii nu au putut accepta asta și de asta părăsesc Uniunea Europeană. Cameron ce vroia? Un opt-out și din păcate i s-a acordat un cuvânt de spus. Asta a fost, i s-a acordat un optat de la misiunea istorică de Ever Closer Union, o uniune cât mai strânsă și după aia toate au mers ca pe roate, după cum știm cu toții, nu mai intrăm în discuții. Da, pentru mine e foarte importantă această idee de a centraliza autoritatea executivă în comisie pentru ca totul să funcționeze mai bine. Însă asta nu presupune că permitem o interpretare a acelei fraze Uniune tot mai strânsă într-un mod care nu este cel corect. Dacă britanicii părăsesc, eu mă tem că da, vor părăsi Uniunea Europeană, când uh, se va organiza această conferință, o parte din agenda ar trebui să se refere la modul în care ne putem bunătăți politica de vecinătate pentru a crea o dinamică, uh, pentru a crea niște acorduri de asociere dinamice care să fie pe placul Regatului Unit și a altor țări de la periferia Uniunii Europene. Și asta, în, conform, în conformitate cu acest sentiment al uh, unei uniuni uh, cât mai strânse între popoare. Vă rog însă să fiți cât mai rapizi. Acum, domnul uh, Dastoli, în legătură cu Ever Closer Union, știți că Jean-Marie Deniu a inventat această frază în tratatul de la Roma pentru a evita posibilitatea să scrie în tratat cuvântul federal – Ever Closer Union a fost alternativa la cuvântul federal. Deci, eu vă dau dreptate, trebuie ștearsă această Ever Closer Union, însă cu o condiție, să <laughs> stabilim un tratat federal. Dacă avem un tratat federal, atunci nu niciun motiv să mai menținem această Ever Closer Union. Da, da, da, accept să se șteargă. Dar cu condiția asta. Al doilea lucru. În textul pe care vi l-am transmis, se află propunerea mea în legătură cu agenda acestei conferințe. I-am arătat-o și lui Guy Verhofstadt, cu șase puncte, deci care să fie pe agenda. Și, ult, și răspunsul pentru doamna Bischoff. Succesul conferinței va depinde doar dacă vom crea un spațiu public în care să fim gata să Uh, restabilim o bună uh, relație între democrația reprezentativă și cea participativă. Cum spunea Pascal Duran, trebuie să ascultăm pe cetățeni, să creăm un sistem care nu ușor de creat, e drept, însă e sarcina noastră a tuturor. Cu toții trebuie să ne implicăm și rolul partidelor politice aici este, inter- este mm, esențial. Articolul 10 din Tratatul de Lisabona este aici important. Deci un spațiu public în care să restabilim niște bune relații între cetățeni și instituții. Acesta trebuie să fie principalul obiectiv al conferinței. După aceea, după cum știți, propunerea mea este ca Parlamentul European să-și asume responsabilitatea de a juca un rol constitutiv, colaborând cu parlamentele naționale și cu Comisia Europeană. Vă mulțumesc, domnul Zici. Vă mulțumesc pentru toate semnele de entuziasm pe care le-ați uh, dat față de discursul meu. Sunt entuziasm, da. Da, da, da, cam ironic ceea ce spun eu. Atitudine clasică. Asta eu mă bucur că am stârnit niște discuții. Cred totuși că unii dintre dumneavoastră poate că n-ați înțeles exact la ce mă refeream eu. Ideea e că în fiecare sistem politic, în fiecare stat e nevoie de un sistem de echilibru între puteri. Și asta se aplică și statelor naționale peste tot în Uniunea Europeană, precum și Uniunii Europene, și structurilor europene, și legislației europene. Prin propunerea tuturor acelor constrângeri legislative, eu am propus ceva ce s-ar putea aplica legislației naționale și poate într-un mod puțin diferit, dar totuși și la alt nivel, deoarece peste tot în lume ne confruntăm cu această problemă a proliferării legislative, tot felul de legi care se tot fac pe bandă rulantă nu e o problemă care afectează doar Parlamentul European, ci și legislatorii, legiuitorii naționali au de a face cu asta peste tot și experții din acest domeniu au identificat această problemă. Deci crearea unui sistem de, care, de echilibru care să limiteze uh, puterile și ca să limiteze capacitatea de a mm, legifera nu în sensul că, nu, că trebuie limitată capacitatea de a îmbunătăți viața oamenilor, însă să evităm să se creeze prea multe prevederi legislative prea complexe. Deci acestea sunt cele două propuneri cu privire la conferință. Vă mulțumim foarte mult. Acum are cuvântul domnul profesor Aldecoa Lusara. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. După această dezbatere atât de aprinsă, eu mi-aș sintetiza concluziile în felul următor. În primul rând, privire la <laughs> întrebarea făcută, eu sunt de acord cu o uniune din ce în ce mai strântă, însă Virgil are dreptate până la urmă, ar trebui să ne gândim la ce înseamnă Uniunea Europeană în ziua de azi. E un federalism uh, interguvernamental, conform unor autori. Prin urmare, acum dat fiind că se pare că va pleca Regatul Unit, care s-a tot opus acestor aspirații federale, da, spre asta ne îndreptăm, nu ne mai oprește nimeni. Deci să nu uităm că ne aflam deja într-o structură de federalism interguvernamental incompletă, sau cum vrem să-i spunem. Acum, în ceea ce privește alegerea unor subiecte, eu cred că trebuie alese, trebuie să limităm aici vreo șase, șapte, să vedem, mai ales acolo unde există un blocaj clar, unde Uniunea Europeană nu își poate face munca dacă nu reformăm tratatele. 5-6 sunt numai. Însă acestea sunt uh, problemele centrale și trebuie să le explicăm cetățenilor că, practic, uh, Uh, pe aceste domenii se dorește mai multă competență europeană dacă să ne uităm la ultimele eurobarometre. Deci așa vom justifica conferința. Încercăm să soluționăm solicitările cetățenilor deoarece aceste probleme au fost deja diagnosticate și în ultimul rând, din punctul meu de vedere, deși eu aș avea și alte sugestii, eu cred Oricum Uniunea este deja Uniunea cetățenilor și statelor. Acum trebuie să trecem de la state la cetățeni. Asta e sarcina fundamentală pe care trebuie să o îndeplinească această conferință. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul Caravita. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, o uniune din ce în ce mai strânsă. Eu mă voi ține strâns de asta, ca să zic așa. Eu n-aș schimba asta, n-aș șterge, n-aș pune acolo federal, deoarece cuvântul federal, federalism, evocă pe un continent care a fost, practic, leagănul statelor naționale, e bine, acest cuvânt federalism provoacă niște reacții adverse. Deci mă interesează această formulă care este o formulă, o invenție bine perfectă. Eu aș menține această formulară, care după aceea va fi, bineînțeles, um, îmbunătățită, rafinată din perspectiva jurisprudenței. De altfel, tot la articolul 1.2 apare o formulă care cumva traduce explicația pe care, care trădează mm, explicația pe care am dat-o noi astăzi, subsidiaritatea. Da, subsidiaritatea e să faci lucruri la nivelul cel mai eficient, nu cel mai apropiat sau uh, mai costisitor sau mai puțin costisitor. E vorba de eficacitate. Articolul doi spune atunci uh, deci uh, <laughs> spune acolo că deciziile trebuie luate uh, locul cel mai uh, eficace. Deci dacă ar fi să modific ceva, acolo aș modifica, dar vă spun, acestea sunt niște clauze care uh, sunt interpretate uh, de către sistemul judecătoresc. Acum, e clar că problema votului cu unanimitate la Consiliu e un obstacol. Asta e clar. Ce greutate are atunci Parlamentul European pentru a modifica această chestiune și pentru a încuraja instituirea votului cu majoritate calificată și la Consiliu. Da, aici va fi vorba de forța politică a Parlamentului, capacitatea sa politică. Nu e o problemă care să fie soluționată de juriști. În ceea ce privește conținutul conferinței, conținuturile, spunea și profesorul Pierre Virgilio și am spus-o și eu la început. Bineînțeles că putem discuta despre soluții tehnice, însă dacă înainte nu avem clar 4-5 puncte de conținut în legătură cu direcția în care trebuie să se îndrepte Uniunea Europeană, atunci chestiunile tehnice, bineînțeles că sunt așa mai... Uh, fără gust, mai uh, inodore, deci nimeni nu se va implica prea mult dacă vom, pre- vom prezenta lucrurile așa în mod aseptizat. Bun, le mulțumesc acum oaspeților noștri care au răspuns și la întrebările și observațiile colegilor din Comisia de Afaceri uh, Comerciale cu diverse nuanțări politice, politice, constituționale, juridice, deci vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați îmbucățit foarte mult uh, dezbaterea cu idei diferite. Da, doar tocmai la asta sunt bune dezbaterile. Pentru a aprinde puțin, a stârni puțin discuțiile, domnule Zici. Da, colegul Verhofstadt uh, a reacționat puternic la ce a spus dumneavoastră, dar asta e un lucru bun. Da, e important să discutăm despre chestiuni care ne privesc pe noi toți. Vă mulțumesc tuturor din inimă. Sunteți bineveniți aici. Dacă puteți rămâne, puteți să adresați întrebări și celor două comisare, vicepreședinte, care se vor ocupa de politici care vor uh, privi această conferință. Doamna Iurova se ocupă de valori și transparență și doamna Șuița care se ocupă de democrație și demografie. Eu cred că preferați să începeți. Va începe doamna comisar Șuița, după care vicepreședinta Iurova, după care vom avea din nou o rundă de întrebări și răspunsuri. Deci vă rog, cu cât veți fi mai subțin, să nu uitați și oaspeții pot să pună întrebări. Deci, doamna Șuița, vă mulțumim foarte mult pentru prezența noastră și vă dăm cuvântul. Thank you, thank you, dear chair. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați membri AFCO, dragi experți. Mulțumesc pentru această invitație și pentru că ați organizat uh, această audiere privind conferința asupra viitorului Europei și nu doar privind conferința, dar și privind uh, lecțiile care trebuie uh, învățate din alegerile din 2019. Majoritatea știți că și eu am fost candidat uh, ca și noastră în afacerile europene, am fost realeasă ca membru al Parlamentului European ar fi fost uh, al treilea mandat pe care l-aș fi avut ca membru al acestui distins parlament, dar lucrurile au evoluat diferit și mă bucur uh, să fiu aici la prima mea audiere în Parlamentul European în calitate de comisar uh, responsabil pentru democrație și demografie. Și împreună cu doamna vicepreședinte Iurova, prietena mea Vera, suntem aici să discutăm viziunea mea cu dumneavoastră și să vă ascultăm și să-ți confirmăm ceea ce am spus de câteva ori uh, în fața acestei comisii, și anume că suntem și vom rămâne parteneri puternici în această călătorie către un nou viitor al Uniunii noastre. Trebuie să vă spun că mă uimește cât de multe documente sunt uh, circulate pe acest subiect, deci toată lumea interesată de acest subiect, nu doar această comisie, ci și câteva alte comisii și membrii ai Parlamentului și de asemenea oameni de la Consiliu și evident Comisia, Comitetul Regiunilor, tot felul de ONG-uri. Deci am citit foarte, foarte multe documente. Evident și documentul neoficial franco-german. Toate acestea sunt foarte interesante, sunt multe idei în ele pe care cred că putem să le luăm în considerare ca să facem acest proces, proiect un succes. Așa văd eu lucrurile. Uneori eh, mă gândesc că acest titlu, viitorul prin, eh, Conferința prin viitorul Europei, ar putea fi înșelător uh, pentru cetățeni care cred că e vorba de o conferință sau conferință, ci mai degrabă eu aș zice că e vorba de o reflexie, pentru că vom reflecta asupra viitorului Europei și obiectivul acestei reflexii este să Uh, umplem uh, golul uh, dintre noi, cetățenii noștri, studenți sau muncitori, oameni care locuiesc în cap- capitale sau în, la, în mediul rural, în țări mari sau mici, și să le dăm acestor oameni un cuvânt de spus în deciziile care ne vor influența tuturor viața. Trebuie să încercăm să construim încredere printre cei care se simt deconectați și ignorat și să găsim uh, modalități creative de a-i susține pe cei care sunt cei mai afectați de multele procese de tranziție prin care trece Uniunea. Nivelul uh, impresionant de participare cetățenească la următoare, ultimele alegeri europene e un semn că avem uh, aici oportunitate oamenii n-ar fi participat la alegerile din mai atât, cu într-o proporție atât de mare dacă n-ar fi considerat că merită și dacă ar fi considerat că lucrurile nu merg cum trebuie. Dar, pe de altă parte, participarea a fost și o avertizare. Eu aș zice că e un ultim apel pentru noi politicienii. Deci trebuie să ne invităm cetățenii să ne spună ce cred că este cea mai bună soluție pentru viitorul Europei. Deci nu putem rata oportunitatea de a construi o Europa mai modernă și mai coerentă. Știu că nu va fi o sarcină ușoară și primul meu mesaj de astăzi ar fi că trebuie să cooperăm, să colaborăm, așa cum spuneam, la toate nivelurile, într-un mod deschis, de ambițios și inclusiv. Asta dacă vrem să avem succes. Parlamentul European și această comisie joacă un rol crucial sunteți singurii reprezentanți aleși direct de cetățenii europeni și vă cunoașteți foarte bine alegătorii și eu îi cunosc pe ai mei. Sunteți un element crucial în a construi această punte cu cetățenii. De asemenea, regiunile noastre uneau experiență mai mare sau mai mică asupra efectelor negative prin schimbările democratice, dezechilibrele sociale, toți fac eforturi pentru a păstra diversitatea Uniunii noastre și pentru a oferi un viitor mai bun cetățenilor. Vreau de asemenea să folosesc această ocazie, deși nu sunt sigură dacă e prezent aici, dar vreau să mulțumesc președintelui Comitetului Regiunilor în special pentru munca pe care a făcut-o în numele acestei comisii, în special pe chestiunea fugii creierelor, care va fi o prioritate pentru mandatul meu. Guvernele naționale și parlamentele ar trebui să facă parte din acest proces de reflexie chiar de la început și sunt sigur că parlamentele naționale au multe de spus uh, din acest punct de vedere. De la început ar trebui să avem transparență totală a procesului, astfel încât toți uh, actorii implicați să fie reprezentați. Cred că este modul cel mai bun pentru a asigura legitimitatea democratică și succesul inițiativei noastre. Și, uh, nu în ultimul rând, Trebuie să ne concentrăm pe societatea civilă. Și prin asta înțeleg uh, cea mai largă interpretare a societății civile. Toți cei care reprezintă în mod activ uh, uh, problemele și a, care discută în mod activ problemele care preocupă pe cetățenii noștri. Prea adesea problemele sunt considerate prea complexe sau că rezultatele ajung prea târziu la cetățeni. Reflecția privind viitorul Europei va trebui din contră să stabilească obiective clare și să dea un follow-up tangibil. Dacă nu, există nu va exista un follow-up tangibil, atunci ea nu va avea succes. Și asta are legătură cu noi toți. Prin urmare, uh, contez uh, și pe Comitetul Economic și Social, ca și pe experții care au participat la această audiere. V-am auzit pe doar câțiva dintre noastre, dar sunt uh, nerăbdătoare să beneficiez de ajutorul noastră în acest proces. Deci trebuie să ne asigurăm că avem o abordare concretă, că cetățenii noștri ne înțeleg, că abordăm adevăratele probleme cu care se confruntă uh, europenii. Și asta mă duce la al doilea mesaj astăzi, pe care l-am astăzi. Dacă vrem să avem succes, trebuie să facem lucrurile în mod diferit. Unii dintre noastre ați spus. Și trebuie să facem diferit, este evident. Și dați-mi voie să ilustrez acest lucru cu o poveste din Italia. Așa cum știm cu toții, romanii erau uh, celebri pentru construcțiile lor uh, și mai sunt poduri peste tot în Europa care au fost construite pe timpul romanilor. Dar există un pod în inima Romei, poate știți, domnule președinte, uh, Pons Amelius, la Roma, care a fost construit uh, și reconstruit de nu știu câte ori. Și tot timpul se prăbușea. That we simply cannot continue. Și cred că uh, asta ne face să înțelegem că nu putem continua să facem aceleași lucruri la fel chiar dacă, lucrurile, dacă ele au funcționat în trecut. Deci chiar dacă lucrurile au mers bine, acum trebuie să le schimbăm. Trebuie să fim mai aproape de cetățeni, să vorbim cu ei și să facem cumva să umplem acest gol, această prăpastie între noi și ei. Avem o nouă, nevoie de o nouă abordare care răspunde la mediul schimbător în care operăm cu toții. Opinia mea este că trebuie să uh, avem un uh, contact mai uh, strâns cu cetățenii în viața lor uh, de zi cu zi. Asta e cel mai important. Organizarea de conferințe și dezbateri, e necesară, dar nu e suficient. Așadar, uh, va trebui să ascultăm pe toată lumea, inclusiv cei care sunt foarte critici față de proiectul european, chiar și cei care, în mod regretabil, vor să demonteze această Uniune, pentru că trebuie să le înțelegem motivațiile și să le abordăm. Și chiar să redresăm situația care a dus la aceste opinie. În al treilea rând, trebuie să fim uh, foarte practici. E foarte important că vorbim de politicieni, să vă oferim soluții funcționale care fac o diferență pentru cetățeni. Am început să construim pe baza experienței de succes a dezbaterilor privind viitorul Europei pe care le-a ținut Parlamentul. Asta va fi o contribuție cheie privind prioritățile și provocările din anii următori și trebuie să identificăm împreună aceste provocări. În acest scop, Comisia Europeană a reacționat cu un angajament complet pentru a aduce activitatea mm, mai departe. Împreună cu Vera, doamna Iurova și cu Maro Șefcovici, colegii mei, cred că putem să creăm o echipă cu experiența suficientă la toate nivelurile administrației și cu motivația corectă de a obține rezultate. Nu trebuie să vă spun că am fost uimită și e doar a treia mea zi în Comisia Europeană. Sunt uh, uimită da, sunt uimită. Nu, nu, e diferit, spune doamna Șuța. Sunt uimită de cunoașterea și experiența și expertiza serviciilor comisiei. Deci sunt sigură că împreună vom face o treabă foarte bună. Fiecare dintre noi va fiecare dintre noi trei va aborda un, o chestiune specifică și va avea o perspectivă care se va asigura că această reflexie este cuprinzătoare. Și acest mandat a început deja cu lansarea unui proiect european unic. Pentru prima dată toți cetățenii vor fi rugați să contribuie la crearea unei uniuni mai moderne, mai ecologice, mai digitalizate, care oferă oportunități pentru toți, o unitate care este uh, hotărâtă pe plan internațional și care își respectă diferențele din interiorul frontierelor. O uniune de oameni din diferite națiuni care lucrează în un mod unitar pentru valorile noastre comune. O Uniune unde toți cetățenii noștri pot considera că uh, se simt ca acasă și la care aparțin. Cred că așa trebuie să începem, dar dacă îmi permiteți să vă reamintesc proiectul de rezoluție pe care l-am citit și am fost uh, la ședința de la AFCO de la Strasburg de săptămâna trecută, Cred că primul pas va fi acordul interinstituțional și asta, dacă nu reușim să facem asta, sunt sigur că nu vom avea acces. Deci acordul interinstituțional va fi cel mai important. Consiliul, Comisia, Parlamentul sunt parteneri cheie și poate nu doar parteneri, dar și elementele cheie în acest proces. Deci mulțumesc încă o dată pentru această uh, posibilitatea de a uh, face această prezentare introductivă. Mulțumesc foarte mult, Dubravka, pentru vi- Uh, discursul tău. Mult noroc în munca ta. Vreau să-ți mulțumim și de asemenea să mulțumesc și Verei că se află aici. Suntem foarte bucuroși. Mulțumesc că ați venit, Vera, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, uh, domnule președinte, dragi colegi. Dați-mi voie să spun ceva ce nu vă va surprinde, pentru că unii deja ați auzit de la mine. Susțin, evident, cu tărie a unei conferințe privind viitorul Europei și ce am auzit astăzi face să mă gândesc că vom colabora pe un lucru extrem, extrem de important. Și nu, doar, nu e doar ce a spus Dubravka, că sunt atât de multe documente care circulă, deși și asta e un semn. Dar cred că trebuie să Uh, muncim foarte mult. Uh, Dubravka a făcut această comparație cu acel pod. Și noi va trebui să continuăm să construim poduri prin această conferință privind viitorul Europei. Noi în Praga avem podul Carol, conform uh, legendei a fost construit cu pietre și cu ouă. Da, cu ouă, da, spune doamna Uh, Iurova, deci un material care a supraviețuit uh, de mai multe secole. Uh, sper ca această conferință să dea cetățenilor un cuvânt de spus în legătură cu viitorul Europei și cum va arăta acesta. Cred că e o repetiție această discuție cu cele cinci scenarii și acum o să începem ceva mai mare și poate mai structurat și cu siguranță cetățenii noștri vor trebui să fie implicați uh, în totalitate și va trebui să garantăm că munca noastră va aduce rezultate concrete. Sigur, eu sunt gata să colaborez cu noastră și cu colega mea Șuița Dubravca și cu Maru Șafcovici în acest grup care se numește un nou efort pentru democrație. Doamna președinte von der Leyen a subliniat nevoia de a îmbunătăți sistemul uh, de șpiț în candidat, candidat uh, principal, așa numitul sistem uh, șpițe candidat. Și pentru a face asta trebuie să abordăm și problema listelor transnaționale ca instrument complementar pentru democrația europeană și voi dedica foarte mult din energia mea acestei sarcini. Am înțeles că ați avut discuții extinse pe aceste chestiuni astăzi și sunt nerăbdătoare să citesc rezumatul. Sper că și uh, conferința va putea să ne dea propuneri rapid pentru ca noile reguli să fie uh, create și să existe la timp pentru alegeri din 2024. Pare că avem mult timp, dar știm cu toții că de fapt nu avem așa mulți. Și ar trebui să gândim uh, uh, cu o perspectivă largă când deliberăm și vreau să vă asigur uh, în legătură cu contribuția mea și a serviciului Comisiei în a oferi uh, cea mai bună expertiză și susținere și cum spunea că uh, Comisia are foarte mulți oameni foarte bine pregătiți și foarte bine motivați, profesioniști motivați, care vor să ajute. Înainte să înceapă conferința, vreau să folosesc uh, lunile următoare pentru a lucra cu experții și cu toți intelectualii pe chestiuni legate de reprezentare electorală și proces electoral și să mă uit la uh, scenariile posibile care ar putea să reprezinte o bază de discuție. Dar vreau să subliniez un lucru. Asta, evident, s-ar face fără a avea vreun uh, efect de prejudicere a dezbaterilor publice ale conferinței. Uh, îmi dau seama că acest proces va fi unul uh, dificil și că avem uh, ba, mult bagaj pe care îl cărăm după noi, mai ales începește sistemul electoral, dar toți ne amintim uh, alegerile recente și dificultățile alegerii uh, liderilor europeni, a instituțiilor europene. Cred că putem să ne bazăm pe acest moment și să încercăm să îmbunătățim uh, reformele. Uh, blocajul nu cred că e o, o opțiune bună, cred că ar fi greu să explicăm uh, cetățenilor noștri uh, de ce nu facem o Uniune mai democratică. Și primele, primii pași ar trebui să vină de la Parlamentul European și de la statele membre și vor cere un efort general. Sunt uh, foarte deschisă față de acest efort și sunt gata să uh, mă angajez asupra uh, acestor chestiuni împreună cu noastră pentru a face aceste eforturi până la următorul ciclu electoral din 2024. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Vera. Începem acum cu întrebările și cu PPP-ul. Domnul Rangel. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Ce aș dori să spun în primul rând? Bun venit invitaților noștri. Le urez bun venit, doamnelor comisar și mă bucur că a fost inițiat acest proces al conferinței. Și vă mulțumesc pentru ajutorul care îl veți acorda membrilor conferinței. E un lucru pe care trebuie să îl salutăm. Cum s-a accentuat pe parcursul zilei de astăzi, Totul înseamnă că trebuie să se schimbe atitudinile, atât în Consiliu cât și în Comisie, în ambele instituții. În ultimii ani aceștia nu au fost, acestea nu au fost prea deschise spre acest proces de schimbare. Să fie schimbați principalii piloni ai tratatelor noastre. Sunt foarte multe lucruri care pot să fie făcute și fără schimbarea tratatelor. Poate vom ajunge la concluzia că pentru unele dintre chestiuni e nevoie de o schimbare a tratatelor, să vedem dacă e posibil sau nu, însă să vedem dacă va exista o majoritate la Parlament sau la Consiliu pentru a o lua în această direcție. Mai salut un lucru care consider că e important și poate chiar mai important în cazul comisiei, pentru că comisia, prin definiție, este o instituție care este gardianul tratatelor. Comisia ar trebui să aibă o abordare neutră. Ce doresc să spun? E foarte important să nu avem niciun fel de rezultate predefinite înainte de conferință. Ce ne dorim? La ce dorim să ajungem? Avem libertatea de exprimare și ne putem exprima. Un alt aspect important e să le oferim cetățenilor deja rezultatele. I-am auzit pe unii astăzi care par să aibă toate soluțiile, știu ce își doresc, totul s-a decis, așa că cetățenilor, haideți la conferință, fiți de acord cu tot ce vrem noi și totul va fi un succes. Cred că ar fi un proces foarte frustrant și ar putea să fie chiar un lucru contraproductiv. Din partea comisiei ce am putut să constat? Comisia își dorește într-adevăr să îmbunătățească democrația, responsabilitatea, legitimitatea instituțiilor. Și cred că Comisia ar putea sprijini într-o manieră pozitivă îmbunătățiri în Uniune, nu doar pe chestiuni instituționale, ci și pe alte chestiuni. Însă trebuie să fim prudenți. Conferința este cea care trebuie să decidă, nu să decidem noi înainte de conferință. Bineînțeles, noi avem o responsabilitate, putem să propunem subiecte, vreau să facem sugestii, să spunem, de exemplu, am lucrat la asta, dar ideea mea e ca conferința, cei care îi reprezintă pe cetățeni, să poată și ei să introducă noi subiecte. Într-o manieră limitată, bineînțeles, pentru că nu putem să discutăm toate subiectele care există, dar noi putem propune două, trei, patru. ei pot propune unul sau două subiecte, să fie un proces. Nu doar sunt ascultați, nu doar participă, ci simt că vocea lor contează. Dacă vom acționa în vechiul mod, noi suntem numiți, noi avem toate soluțiile și cetățenii sunt cei care doar trebuie să pună ștampila pe modelul nostru minunat și fantastic, atunci totul va fi un dezastru. Și ce am auzit azi de la doamnele comisar și îmi cer scuze, dar în bună tradiția Parlamentului eu am o reuniune tocmai acum și trebuie să plec, însă declarațiile au fost foarte clare. În comisie există o atitudine pozitivă, își doresc o Europa mai bună, însă în același timp doresc ca în conferință să se decidă. O veste foarte bună, vă mulțumesc, cu siguranță vom colabora împreună într-o manieră constructivă. Pisapia pentru grupul socialist. Grazie. Domnul Pisapia pentru grupul socialist. Vă mulțumesc, mulțumesc celor două vicepreședinte uh, comisare. Noi începem acum un parcurs care trebuie să fie un parcurs comun și le mulțumesc de asemenea și oratorilor anteriori care ne-au dat niște idei foarte interesante și din punctul meu de vedere s-a desprins un lucru important aici, anume cât de fundamental este uh, Uh, dezbaterea și uh, confruntarea între cei de aici care au trecut prin asta și cei de lumea exterioară, de lumea academică din universități, deoarece se demonstrează că trebuie să fim uh, realiști fără să dăm dovadă de pesimism. Aș vrea să subliniez câteva lucruri interesante. În primul rând, unitatea. Dacă noi reușim să găsim modalitățile dificile de a face un parcurs în comun între comisie, parlament, uh, și Consiliu, atunci riscăm, practic, să ratăm o ocazie majoră. Și un al doilea element pe care îl împărtășesc pe deplin. S-a spus că am avut uh, un rezultat bun alegerile europene. Participarea a fost mm, mai mare decât ceea ce s-ar fi prevăzut, dată fiind situația. Și au participat mai mult, mai ales tinerii. Și mi se pare că s-a spus și astăzi aici, însă e ultima șansă pe care ei ne-o dau. E ultima oară când ei mai cred într-o Europa care să funcționeze și care să se apropie de cetățeni. Și din experiența mea pot să vă spun că am fost mult în teritoriu. Și trăiesc concret în această situație. Dacă noi nu reușim cu această ocazie a conferinței și în următorii ani de mandat, deci dacă noi nu reușim să demonstrăm că e posibil și uh, e practicabil uh, să schimbăm lucrurile, o spun cu mare tristeță că Europa nu va mai dura uh, până în secolul următor, ci va mai dura maxim câteva decenii. E drept că până la urmă opinia și prezența cetățenilor este fundamentală, însă și noi trebuie să fim capabili să nu fim doar visători, ci să fim uh, să dăm dovadă de concretețe. Deci ceea ce putem să facem noi și voi, deci ceea ce pot să aducă instituțiile aici, e să prezinte niște perspective concrete, realizabile. Deci să nu mergem să le spunem cetățenilor că vom face ceva fără să avem convingerea uh, profundă că e un obiectiv pe care îl putem atinge. Și am și spus-o de mai multe ori în Comisia AFCO. Dacă facem asta, uh, riscăm ca această conferință să <laughs> se întoarcă împotriva noastră, să fie ca un bumerang, din păcate împotriva noastră a tuturor celor care credem în Uniunea Europeană. Acum, câteva întrebări precise. Referitor la participarea cetățenilor. Cu o reflexie aici. Parlamentul European a fost ales doar de câteva luni. Deci la anul uh, vom avea încă un parlament uh, apropiat de cetățeni, care a fost ales de cetățeni și nu putem să uităm acest lucru. Deci, prin urmare, va trebui să ne jucăm rolul nostru și rolul nostru nu va fi doar să discutăm cu circunscripțiile noastre, ci să încercăm să se discute și despre alte teritorii. Fiecare trebuie să înțeleagă. Cei din Italia, din Franța, din Germania să înțeleagă. Ucra... <laughs> Băga și Ucraina aici, mă scuzați. Deci să înțelegem dacă aceste țări sunt privesc cu bun ceea ce propunem noi. Acum, al doilea aspect, aspect cum să implicăm pe cetățeni. S-a spus azi dimineață și sunt ferm convins de asta. Primarii, regiunile, primarii din orașele metropolitane, de deci cei care au fost aleși de cetățeni, au o credibilitate în teritoriu, deci sunt cei care pot da niște indicații în legătură cu uh, opinia publică, cu participarea în legătură cu organizarea de evenimente pentru a ști cum gândesc cetățenii. Însă, așa cum a spus și doamna vicepreședinte, trebuie să-i ascultăm mai ales pe cei care au o părere diferită. Deci cei cu care sunt uh, de acord ne spun lucruri pe care le știm deja. Sunt mulți cetățeni care se opun proiectului european și, și cu ei trebuie să vorbim. Și acum, mi-aș dori și niște întrebări la răspunsuri pe le fac, dar trebuie să plec să prind și un avion, sper să am timp. Cum să implicăm pe cetățeni? Vorbeam de primari de regiuni, însă cum îi alegem pe acești cetățeni? Eu am fost uh, primar într-un oraș mare și am trecut prin asta. La dezbaterile publice de la Consiliul Municipal veneau doar cei care erau pentru sau doar cei care erau uh, împotrivă. Deci, până la urmă, vorbeau cei care urlau cel mai tare, nu alții. Deci, vă pun o întrebare. Uh, și pentru mine asta e o sursă de perplexitate în ceea ce privește reprezentativitatea acestor cetățeni. Ideea propusă de un uh, de cineva. Voi vorbi despre păcat, nu despre păcătos. Se vorbea despre tragerea la sorți acestor cetățeni care să participe la aceste convenții. La al doilea rând, în candidații. S-a spus mai înainte și aici e diferența între cei care trăiesc în interiorul unei instituții și cei din exterior. Vorbesc de țara mea, dar poate cred că și în alte părți. Deci cel puțin 95-90% din cetățeni nu știau nici măcar că existau candidații ăștia, șpiță în candidații când au mers la vot. Eu care citesc uh, <laughs> tot timpul ziarele am aflat și eu de uh, șpiță în candidat, dar cu vot trei zile înainte, înainte de sfârșitul campaniei electorale. Știu că se uită la mine urât, domnul președinte, pentru că el sprijină acest proces al șpiță în candidat. Dar asta e realitatea. Cetățenii nu știu de asta și nici nu vor asta. Să alege o persoană pe care nu o vei cunoaște niciodată, care nu-i prezentă în teritoriu, care niciodată nu va merge să vorbească cu tine sau cu greu va merge acolo, deci asta va fi foarte complicat. Și a treia întrebare E ceva ce mă uimește mult, dar știu că nu depinde de noi. În unele state s-a votat uh, pe preferințe. Domnul președinte Tajani, eu așa am fost aleși. Pentru că cetățenii ne cunosc. În alte țări nu se votează, nu există votul preferențial, ci sunt liste unice cum depășim această situație? Acestea sunt cele trei întrebări. Sper să ascult răspunsurile. Dacă nu sunt eu pentru că nu am timp, colaboratorul meu va transmite răspunsul. Acum depinde de câte de succinți veți fi. Acum pentru Renew Europe, domnul Duham. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor, vicepreședinte, vă mulțumesc că ați venit la această reuniune a noastră cu tema conferința privind viitorul Europei. Nu voi intra în acele detalii ce ar trebui să facem și așa mai departe. Vreau doar să salut lucrul pe care l-ați evocat și dumneavoastră această noutate. Cred că e un lucru de care suntem cu toții conștienți și în Parlamentul European, pentru că dumneavoastră, doamnă vicepreședinte, ați fost europarlamentar și dumneavoastră, doamnă Iurova, erați deja comisar. Noi știm ce ar trebui să facem ca să reformăm Europa. Pe multe dintre subiecte v-ați confruntat cu acestea, fie în Parlament, fie în Comisie, cu un blocaj instituțional, nu se putea pune nimic în aplicare, chiar dacă Exista voință și se știa foarte clar că sunt măsuri care trebuie să intre în vigoare. Iată că ne aflăm într-un moment special din procesul decizional european. Sunt de acord cu cele spuse de Paolo Rangel. Nu trebuie să anticipăm care ar putea fi rezultatele dezbaterii și întâlnirii acestea între cetățeni, societatea civilă și instituții. Insist asupra faptului că noutatea acestui demers e faptul că vom încerca să facem totul la nivel transnațional și la nivel european. Comisia a făcut deja foarte multe studii cu privire la ce își doresc cetățenii europeni în fiecare stat, ce crede societatea civilă în diferitele state, însă ce ne lipsește, ce n-am putut să punem încă în aplicare, să încercăm să înțelegem că cetățenii și societatea civilă europeană, vorbesc de interesul general european, ceea ce reprezentați dumneavoastră în funcție de comisar, ceea ce încercăm noi să facem ca parlamentari, chiar dacă suntem încă aleși în state pe care le reprezentăm cu titlu personal și un lucru regretabil, între paranteze, trebuie să încercăm ca împreună cu societatea civilă europeană să depășim acest blocaj și atunci vom avea într-adevăr capacitatea de a acționa, sper. Dacă presiunea va fi suficient de puternică, să putem să reformăm Europa și să ne asigurăm că va exista o nouă dinamică. Vreau să, vă mulțum- să îi mulțumesc doamnei von der Leyen pentru că a deschis acest subiect și l-a legat de reformele care trebuie făcute pe chestiuni climatice, sociale, fiscale și așa mai departe, pe subiecte concrete, securitate, migrație. Și iată, împreună am reușit să identificăm pe actorii acestor schimbări care se întâmplă și acest lucru trebuie să-l facem. Iată metoda, calea pe care trebuie să o luăm și soluțiile pe care încă nu le cunoaștem. Mulțumim din partea verzilor dumneavoastră, vă rog. În primul rând, vă mulțumesc că vă aflați astăzi aici alături de noi. E un lucru valoros pentru discuția noastră. Mă bucur că aveți personal care vă va sprijini în întreaga muncă. Sunt detalii importante de analizat. Eu nu voi discuta despre uh, legea electorală, conferința trebuie să o facă, dar trebuie să ne gândim la diferitele sisteme și să vedem ce fel de posibilități există. Va fi un exercițiu greu. Cred că vă puteți baza și pe noi dacă doriți să vă dăm detalii. Noi avem foarte multe documente neoficiale foarte mulți oameni sunt interesați de detalii, cum ar trebui să arate totul, astfel încât să existe un adevărat succes. Succesul pentru mine înseamnă două lucruri. În primul rând să fie foarte clar că e o dezbatere la nivelul întregii Europe și o dezbatere plină de sens. Pentru că dacă nu, ne vor afla, ne vor aștepta vremuri dificile. Acest mecanism de luare a deciziilor trebuie să fie unul în care să existe încredere, pentru că, pentru că dacă nu va fi mai greu mai târziu să mai operăm vreo modificare. Îmi place această imagine a bumerangului, pentru că dacă ne gândim la această dezbatere importantă, ce înseamnă această participare? Cetățenii uh, aruncă un subiect în discuție și apoi ceva se întoarce spre ei. Știu ce s-a întâmplat cu ceea ce au adus ei în discuție. Iată ce înseamnă pentru mine această dezbatere cu cetățenii, o dezbatere cu dublu sens, să ne întâlnim cu cetățenii nu doar la Bruxelles, ci pe tot continentul și poate ieri chiar să aibă uh, dreptul de a aproba soluțiile la care s-a ajuns. O a doua parte din procesul decizional pentru mine are de-a face cu cum putem să stabilim o sesiune plenară în care să fie aleși membrii, să existe rezoluții, să existe comitete, expertiză sprijinită de comisie, astfel încât să se discute despre contribuțiile cetățenilor. Pentru ca totul să funcționeze, ideea noastră ar fi să existe discuții țintite, întrebări, reuniuni care să fie organizate pe câte un subiect, cetățenii să poată să participe și apoi să se redacteze și o rezoluție în urma tuturor acestor procese. Totul într-un cadru instituțional. Eu mă întreb cum ne putem asigura că de, de câte ori discutăm despre schimbările climatice, despre apărare și vedem că trebuie schimbate instituțiile pentru a aborda mai bine subiectul în Uniunea Europeană, cum ne putem asigura că toate aceste schimbări de care e nevoie sunt făcute într-o manieră orizontală, transversală astfel încât și la conferință și după să vedem ce am reușit să uh, Învățăm din ceea ce trebuie schimbat la diferitele niveluri. Aș avea o întrebare la care nu trebuie să-mi răspundeți pe deplin acum. Cum credeți că va putea arăta această conferință astfel încât să se ia decizii foarte bune pe câțiva ani sau pentru o eternitate? Vă mulțumim foarte mult, domnul Scholz are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să le mulțumesc invitatelor noastre că se află aici. Am discutat toată ziua despre cum trebuie să arate această conferință cu privire la viitorul Europei. Pe scurt, nu voi repeta tot ceea ce s-a spus deja pe parcursul întregii zile. Probabil știți cum au arătat discuțiile noastre de astăzi. Cetățenii decid în funcție de experiența pe care o au ei în viața de zi cu zi cu privire la procesul politic decizional. Nu le pasă până la urmă cine ce când decide. Ei își doresc să existe soluții pentru problemele lor cum ne putem asigura pe parcursul acestei conferințe de 2 ani că acest proces decizional devine mai transparent față de cetățeni. Aceștia să fie însetați de participare, să-și dorească să participe la procesul decizional, să dezvoltăm o asemenea structură democratică la nivelul Uniunii Europene prin politicile europene. Mm ce v-ați propus pentru această dimensiune a dezbaterii, nu să fie oferite de pe acum toate răspunsurile, ci totul să fie mai ușor de înțeles, mai deschis pentru cetățeni, astfel încât aceștia să poată să participe pe lângă reprezentanții Parlamentului, Comisiei, Consiliului, astfel încât să se poată depăși și această contradicție fără sfârșit care există între Consiliu și Parlament foarte des și aceasta e și experiența pe care o au cetățenii. De foarte multe ori nu reușim să ajungem la soluții reale pentru că Consiliul are rolul său în acest joc al puterilor, în discuții, în aceste structuri interguvernamentale și trebuie să ajungă la o soluție acolo între ei și nu se ține și cetățenii nu sunt în mijlocul procesului decizional. Doamna Bischoff. Mulțumesc foarte mult. Cred că e foarte bine că în a treia zi în care vă aflați în funcție ați venit aici la AFCO. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră, mai ales pentru că cele trei instituții trebuie să cadă de acord asupra acestei inițiative comune. De aceea e foarte important să avem un schimb de păreri timpuriu. E important pentru a putea să ne formăm o poziție comună aici. Și mă bucură faptul că avem numai femei acum pentru că că experții de dinainte erau toți bărbați. Cred că și acesta este un semnal bun. Două aspecte aș dori să menționez. Doamnă comisar Iurova, ne-ați reamintit de începutul acestei conferințe. De ce va începe această conferință? Ceea ce s-a întâmplat la 2 iulie și să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla niciodată. Dacă analizăm procesul care ne așteaptă, acest proces de 2 ani, credeți că vom putea pe parcursul conferinței să ne asigurăm că într-adevăr va exista o diferență sau e nevoie de măsuri interimare ca să ne asigurăm. Există anumite termene limită pentru alegeri. Cum ne putem asigura că într-adevăr vom putea uh,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 adevărat sistem bazat pe șpiț în candidat. Și apoi poate n-am înțeles eu bine, dar vă ascultam când ne spuneați că noi ne gândim la proceduri similare cu ceea ce s-a întâmplat cu Carta Albă, însă ceva mai mare și mai structurat. Ei bine, nu va fi suficient ceva mai extins și mai structurat. Dacă ne dorim într-adevăr să avem un dialog bun cu cetățenii, trebuie să acționăm diferit și cred că despre acest fapt trebuie să discutăm. Mulțumesc. Doamna Meghin, Guinness. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze colegilor de la comisie și din Parlament. Nu am fost aici de la început, însă știți, așa arată funcția noastră, trebuie să ne tot grăbim între reuniuni. E foarte bine că vă aflați aici, e un început bun pentru mandatele dumneavoastră. Aș accentua ce s-a întâmplat la COSAC ieri și alaltă ieri. Probabil ați auzit deja, dar a reieșit foarte clar uh, de la un punct care a fost pus ad hoc pe programul lor din de zi, dar acest uh, punct legat de conferința privind viitorul Europei. Toată lumea vrea să fie implicată. În concluzii, la sfârșit, s-a spus că și Parlamentul European și Parlamentele Naționale vor să joace un rol în definirea obiectivelor și în punerea în aplicare a rezultatelor conferinței cu privire la viitorul Europei. E nevoie de reprezentanți cu drepturi participative de pline în conferință. Partenerii noștri, parlamentele naționale, sunt importanți în acest proces. Cum vor gestiona totul aici e dificultatea. Nu toată lumea poate să fie prezentă. Așa că eu cred că trebuie să lăsăm să se mai așeze totul în mințile noastre înainte să eliminăm ceva sau să acceptăm ceva. Ce s-a întâmplat la această reuniune COSAC? Ai reușit foarte clar faptul că lumea vrea să se implice, ceea ce sperăm noi că e un semnal foarte bun cum implicăm parlamentele naționale, aici e dificultatea. Dacă gândim doar pe cifre, pe locuri, atunci cred că vom eșua în obiectivele noastre generale, pentru că trebuie să ne gândim cum membrii din toate parlamentele, cele europeane, cele naționale, oglindesc bine ceea ce gândesc și cetățenii. Eu am fost aleasă în mod direct și știu că dacă nu sunt foarte prezentă în circumscripția mea, atunci va fi greu pentru alegători să voteze pentru mine. Există aceste conexiuni între oameni care sunt importante. Apoi, tot ce ține de subiectele discutate, climă, uh, și așa mai departe. Toate discuțiile noastre trebuie să ne ducă într-o direcție în care în conferință nu abordăm toate subiectele, dar avem o conversație despre cum vom aborda acest proces al schimbării. Cred că oamenii sunt interesați și vor să se implice. Am mai spus aici despre experiența noastră din Irlanda cu adunările cetățenești. A fost ceva interesant și ceva unic. E ceva diferit subiectul pe care îl discutăm noi aici, dar poate e un model pe care am putea să le analizăm. Ce a funcționat foarte bine? Oamenii care făceau parte din aceste Uh, adunări cetățenești aveau păreri despre subiectele discutate, dar după ce ascultau pe experți puteau să își schimbe părerea sau să se gândească mai bine, lucru care se oglindea în concluziile trase în aceste adunări cetățenești. De aceea trebuie să înțelegem că toate vom avea nevoie de voci care nu sunt politice în dezbatere, astfel încât să încadrăm conversația. Nu știu cum va funcționa totul, pentru că cred că nu am reușit încă să pregătim tot și avem această perioadă perioadă de 2 ani în care totul se va desfășura. E nevoie de angajamente în acest sens. Sper că membrii aleși vor continua să-și asume responsabilitățile, să nu se transforme totul într-un proces administrativ, cum spunea și Paul Orangel, cu, cunoscu, rezultatele cunoscute de dinainte. Dacă apar asemenea lucruri în concluzie, haideți să le distrugem, să ascultăm ceea ce vor să ne spună oamenii. Cu toții știm că fiecare are o părere diferită, așa că trebuie să aducem la oaltă aceste păreri, cum se va manifesta manifesta totul într-o schimbare a tratatelor, da sau nu, alte subiecte care vor interveni în discuție. E o oportunitate bună pentru noi. Și nu vorbesc pentru parlamentele naționale, însă cred că este foarte important să subliniez cât de mult își doresc aceste parlamente naționale să fie prezente în număr mare și să fie implicate în fiecare etapă a procesului. Și, domnule președinte, poate că există și o nevoie ca noi să comunicăm fie cu purtătorii de cuvânt ai parlamentelor sau cu președinții comisiilor pentru afaceri europene, să știe și ei ce facem noi, să avem un asemenea schimb de opinii. Eu am făcut-o și colegul nostru Daniel Freund a făcut-o, a fost bine că a fost acolo să explice tot ce ceea ce se întâmplă. Dacă există o întrerupere sau nu există suficient angajament, vor fi consecințe în viitor. Și cred că e important. Eu, mă, eu sunt responsabilă cu parlamentele naționale, cred că ar trebui să și redactăm ceva. Trebuie să avem o legătură cu parlamentele noastre naționale în această etapă a întregului proces. Mulțumim foarte mult, domnul Luis de Vesa. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult astăzi ne-au onorat cu prezența dumnealor doamnele Șuița și uh, Iurovan după audierile făcute, deci e o plăcere să vă văd uh, astăzi de aici după ce ați fost confirmate în funcție. Eu sunt de acord cu tot ce s-a spus și mă bucur de asemenea a fost uh, citit proiectul de rezoluție al acestei comisii, unde apar o serie de idei bune în legătură cu organizarea acestei conferințe. Vom vedea dacă pot fi adăugate și altele. Și profit de această ocazie pentru a sublinia câteva elemente. E important ca mandatul conferinței să fie amplu și să nu excludă nimic. În concret, uh, chestiunea care de multe ori ajunge să fie un tabu, și anume dacă e sau nu nevoie de o modificare a tratatului, asta trebuie să decurgă uh, în urma dezbaterii care trebuie să se desfășoare în mod organic și ar fi bine ca această conferință să fie de tip hermeneutic, adică să discutăm cu cetățenii, cu societatea civilă despre provocările pe care noi le-am identificat uh, în comun, de deci cele 5-6 probleme interne și majore, ce anume vrem să facă Uniunea Europeană în legătură cu aceste provocări, să facă mai mult sau ca acum, dacă vrem să facă mai mult, cu ce resurse și prin ce proces decizional. Astăzi s-a discutat foarte mult despre problemele pe care le ridică votul prin unanimitate în anumite domenii cheie sau faptul că Parlamentul nu are codecizie cu Consiliul în anumite eh, domenii. Și după aceea ajungem la următoarea întrebare. Cu ce legitimitate se iau deciziile respective? Poate că putem spori și legitimitatea democratică. Deci eu cred că aceasta ar fi atitudinea corectă pe care ar trebui să o avem la această conferință. Și în ultimul rând, îi dau dreptate doamnei Șuița când spune cât de important este acordul interinstituțional. Este modalitatea cea mai potrivită de a lansa acest proces și are și un simbolism important. deși nu e vorba de convenție, dacă ne uităm la Convenția pentru pregătirea tratatului constituțional, vedem că acea convenție a fost convocată de Consiliul European și președintele a fost numit tot de Consiliul European faptul că suntem de acord că trebuie început acest proces printr-un acord interinstituțional ne arată că de data asta ne aflăm în fața unui proces mult mai deschis, mai inclusiv și mai democratic. Vă mulțumim. Are cuvântul domnul Bilcic. Chair and uh, uh, spray to uh, see you. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le felicit pe cele două noi vicepreședinte ale Comisiei Europene. Îmi cer scuze că am venit cu întârziere. Am avut o reuniune cu membrii Parlamentelor Naționale. Discutam chestiuni care țin de afacerile externe. Au venit și membrii ai Parlamentelor Naționale din țări care își doresc să adere la Uniunea Europeană. Cred că și acest semnal e unul important, că au loc asemenea reuniuni aici în Parlamentul European și aș dori să sprijin faptul că această dimensiune parlamentară a politicii europene trebuie să fie o parte importantă în conferința privind viitorul Europei. Cred că e important să fie implicate parlamentele naționale, dar e de asemenea important să fie implicați și cetățenii din statele membre. Putem găsi diferite modalități prin care să o facem. Poate că trebuie să discutăm cu guvernele naționale cum se poate asigura o participare participare în dezbatere. Există diferite tipuri de reuniuni locale în primării, dar, de exemplu, în Europa Centrală existau în trecut și convenții naționale care funcționau bine în trecut cu privire la Uniunea Europeană, cu politicile europene. Cred că ar fi foarte bine să analizăm contextul național, diferitele formate în care se poate acționa. Cred că trebuie să fie o abordare de jos în sus în termen de implicare a diferitelor părți interesate. Cred că e important să ținem cont de statele membre. E important să menținem și cultura parlamentară. E un lucru care a avut de suferit nu doar în afara granițelor Uniunii, ci și în interior, diferite aspecte care țin și de politica europeană. Cred că aceasta ar fi o posibilitate de a consolida cultura parlamentară politică și aici la Bruxelles și și în statele membre. Conferința ar trebui să creeze punți. E un lucru pe care aș vrea să-l subliniez și să uh, Repet cele spuse de alți colegi, nu trebuie să fie un exercițiu care să ne divizeze, ci să fie un rezultat care să ne ajute pe, tot, par, pe toți, parlamentele, parlamentele naționale, statele membre și Consiliul. Cred că cu toții trebuie să acționeze într-o manieră prin care să putem să ne asigurăm că rezultatele conferinței vor depăși cu mult ambițiile de a avea acum doar o discuție ci să existe rezultate palpabile, trecând de acorduri instituționale sau principii în ceea ce privește procesul democratic până la următoarele alegeri europene. Acest principiu de, sus, de jos în sus e important, menținerea culturii parlamentare și implicarea statelor membre, implicarea lor încă de la început, într-o manieră în care să se țină cont de contextul politic național Acestea sunt principiile cele mai importante. Vă mulțumesc și toate cele bune, nu doar astăzi, nu doar pentru conferință, ci toate cele bune pe durata întregului mandat. Vă mulțumim și ultimul vorbitor este domnul Daf. Mă bucur că pot să pun întrebări. E o, o întrebare din partea, unui expert, nu vreau să vă critic. Ne vorbeați de un acord interinstituțional. Dacă încercați să obțineți un acord interinstituțional între cele trei instituții înainte să înceapă conferința, atunci va fi nevoie de 12 luni pentru a ajunge la un asemenea acord interinstituțional. E un instrument greoi și de aici se vor exclude tocmai parlamentele naționale și cetățenii, cei care ar trebui să fie incluși. Așa că eu sper că atunci când vorbiți despre acord interinstituțional, nu vă referiți la un acord interinstituțional oficial, ci la un fel de memorandum de înțelegere, la ceva neoficial între cele trei instituții. Franco-germanii și-ar dori un mandat interinstituțional care să fie convenit în ianuarie. Mie mi se pare ceva foarte optimist. E clar că e ceva ce e departe de un acord interinstituțional oficial. Domnul Verhofstadt. Nu vreau să intervin, dar am fost târnit de ce a spus, de ce spune acum domnul Duff. Scopul nostru nu e să facem un acord clasic interinstituțional uh, cum este acordul interinstituțional pentru mai bună legiferare, pentru că asta ar lua unul sau doi ani, deci în 2022 putem să începem asta, nu acum. Dar nu asta vrem. Ce vrem este un acord interinstituțional prin care să spunem împreună ca instituții, așa cum suntem acum, vom începe o conferință despre viitorul Uniunii Europene și Uh, poți să mai pui așa un pic de substanță în acest acord? Comisia poate să facă asta, de fapt, sau printr-o rezoluție a noastră, domnule președinte, care fi adoptată în ianuarie și prin concluziile con- Consiliului din săptămânile următoare. Dar restul, iertați-mă, nu va fi un acord interinstituțional, ci conferința ca atare va fi cea care va trebui să dea rezultate, pentru că dacă vrem să facem totul în detaliu în acordul internațional, atunci putem să uităm de asta. Poate în următorul Parlament să reușim să terminăm. Mulțumesc, Ghi, sunt de acord cu tine. Scurt, uh, dar very important. Sunt de acord cu tine. Sunt foarte important ce ai spus. Doamnă vicepreședinte Suița, aveți cuvântul. Încep de la acest ultim comentariu. Mulțumesc, domnule Ferhoșta, pentru că ați clarificat acest lucru, pentru că ăsta e ultimul punct din rezoluția dumneavoastră care cere această redactare interinstituțională. Să vedem ce nume va avea până la urmă. Majoritatea întrebărilor noastre au fost puse referitor la concluzii. Cred că este complet inacceptabil să avem concluzii înainte să înceapă lucrurile și cred că nimeni nu are o astfel de idee, nici aici în Parlament, nici la Comisie, nici la Consiliu. Deci concluziile trebuie să vină după toate aceste proceduri și nu cred că vom accepta uh, o astfel de situație. Nu știu, mulți ați uh, pus această întrebare, dar nu cred că se va întâmpla. Sunt sigură că nu se va întâmpla și nu vom accepta în comisie. Uh, multe întrebări uh, puse au fost de natură tehnică, deci încă nu știm exact cum să selectăm pe cetățeni. Sigur, asta se va face de jos în sus am avut deja o experiență privind dialogul cetățenesc, dar ar trebui să fie un pic diferit. Cetățenii ar trebui să fie selectați în mod diferit. Trebuie să luați în considerare evoluțiile tehnologice de astăzi, deci online-ul este un instrument foarte important, dar e mult mai bine să ne întâlnim în persoană. Va fi o serie, o serie de conferințe, mese rotunde, am văzut și în timpul președinției finlandeze că au avut toate documentele pe care vreau să le disemineze uh, puse în uh, biblioteci publice. Deci sunt tot felul de formuri diferite și le vom folosi și vom uh, dezvolta această metodă de lucru și să vedem ce rezultate o să dea. Sper că vom cădea de acord pe chestiunea asta. Da, trebuie să menționez din nou acest Parlament, cum am spus în declarația mea inițială. Parlamentul a fost ales în mai. Dumneavoastră sunteți aleși de cetățeni, sunteți jucători cheie. Sunteți reprezentanții cetățenilor, da. Sigur, și ei trebuie incluși, dar dumneavoastră sunteți reprezentanții și trebuie să țineți seama de acest lucru. Și eu am fost aleasă ca și dumneavoastră, deci trebuie să înțelegem că suntem reprezentanții lor, dar că sigur trebuie să îi includem ori în uh, în uh, adunare, așa cum uh, spunea mai devreme domnul Băsărgă, sau, nu știu, vom vedea. Nu pot să vă spun exact în acest moment ce se va întâmpla. Uh, cum putem să ne asigurăm, a întrebat domnul Pascal Duran, cum putem să ne asigurăm că aceste forțe va implementa în 2 ani după 2 ani? Asta face parte din mandatul nostru, din, din sarcina noastră și uh, Vom rezuma tot ce am auzit și va trebui să transpunem uh, ori în legislație concretă, ori în alte politici. Nu, nu vreau să vorbesc de schimbare de tratat, am vorbit deja despre asta. Dacă se dovedește că este necesar, haideți să o facem, dar se va decide de către noi toți, nu doar de comisie sau doar de parlament sau doar de cetățeni. Deci trebuie să vedem care va fi rezultatul. Ăsta e motivul pentru care nu putem vorbi în acest stadiu uh, despre concluzii. Da, nu cred că putem aștepta 2 ani. Nu putem aștepta 2 ani. 2 ani e o perioadă foarte lungă, deci uh, trebuie să avem uh, termene de 2-3 luni ca să vedem ce am auzit și ce putem face. Pentru că dacă așteptăm uh, 2 ani, ne pierdem. De asemenea, întotdeauna, mi-aduc aminte când a început Comisia Juncker acum 5 ani, erau 10 priorități, poate vă amintiți mai bine decât mine, și l-am votat aici, dar migrația nu era prima prioritate în acel moment și azil, nici azilul. Deci nu erau. Dar în 2 ani, 2015-2016, vă amintiți ce s-a întâmplat. Deci nu putem să uh, ghicim ce, s-a, ce se va întâmpla da, trebuie să încercăm să avem o strategie și avem. Uh, însă ăsta e motivul pentru care nu putem aștepta, cred eu, 2 ani. Vorbind despre problemele instituționale care sunt în uh, domeniul de activitate al doamnei Iurova, sigur, trebuie să grăbim puțin uh, să ne grăbim puțin uh, în vederea alegerilor din 2024, dar dacă vorbim de, vorbim tot timpul de cetățeni, iarăși cetățeni, dacă vorbim de cetățeni, ei sunt interesați, cum spuneam, de chestiunile lor uh, cotidiene, de politici care n-au nicio legătură cu liste transnaționale. Cetățenii vor să afle despre politici, despre cei șase piloni din uh, orientările politice ale Comisiei. Deci ei vor să știe ce o să facem și cred că este motivul pentru care încercăm să venim mai aproape de ei. Dacă nu ne schimbăm uh, formulările, limbajul, nu vor înțelege, nu ne vor înțelege și nu va fi Uniune din ce în ce mai strânsă, ci cred că Uniunea va fi mult mai uh, distantă decât este acum. mult mai îndepărtată decât este acum. Deci văd acest proces și cred că trebuie să ținem cont de tot ce auzim de la cetățeni, să încercăm să înțelegem, pentru că ăsta este modul în care putem să ne influențăm viitorul. Cea, cealaltă întrebări, au fost foarte multe întrebări, dar majoritatea deja se uh, suprapuneau. Problema cheie, domnule Scholz, cum putem să ne asigurăm că vom proceda așa? Deci e și o chestiune de încredere, nu pot să mă mai mult atât. Deci ce decidem vom încerca să implementăm, altfel va fi doar o dezbatere, cum a spus cineva. Acordul instituțional Orice puteți crede despre asta, eu cred că e foarte important, indiferent de cum uh, va fi memorandum, va fi un memorandum sau nu, dar dacă deja vedem că am, am văzut deja o dezbatere de la Consiliu pe această temă, deci asta înseamnă că sunt foarte interesat și nu numai Franța și Germania, tot Consiliu. Comisia interesată, după cum vedeți, altfel nu am avea acest portofoliu și evident Parlamentul e foarte interesat și Comisia noastră, deci sunt nerăbdătoare și am mari speranțe că de data asta să avem succes, pentru că trebuie să ne gândim la viitor, nu numai la viitorul nostru, viitorul generațiilor următoare și sunt sigură că asta nu sunt doar cuvinte goale, ci sunt foarte serioase. Și cred că Comisia poate fi un uh, intermediar onest, așa cum am spus mai devreme. Președinte, mulțumesc foarte mult, doamna vicepreședinte. Acum, uh, doamna vicepreședinte Iurova, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Voi continua pe această notă pozitivă că vom fi uh, intermediari onești și poate vreau să mă refer la întrebările legate de sistemul electoral. Un comentariu la ce a spus Dubravka, că nu putem să decidem acum ce se va întâmpla. Sigur că nu, dar am putea fi mai buni la planificarea strategică și la face niște predicții mai inteligente ca să gestionăm un uh, viitor pe care îl vom influența noi și îl vom crea noi. Cred că și asta este sarcina noastră. Mai întâi uh, aș, uh, m-aș referi la participarea cetățenilor. Sunt de acord cu domnul Dura și cu domnul Rangel și alții care au spus că nu trebuie să uh, tragem concluzii înainte să vedem rezultatele. Nu mi-a plăcut niciodată de, ce, de oamenii care au spus știm noi mai bine ce vrei și ce trebuie. Ar trebui să avem uh, uh, grijă, să întrebăm oamenii ce vor, ce au nevoie, cum văd viitorul Europei. Dar uh, avem și, trebuie să avem și o metodă foarte bună. Ce facem cu răspunsul? Răspunsul este mult mai important decât întrebarea. Și au fost anumite încercări în trecut uh, să fie oameni întrebați în legătură cu opinia lor și după aia am văzut că ei n-au făcut, nu s-a făcut mare lucru cu răspunsurile oamenilor. Deci nu trebuie să riscăm acest lucru să se întâmple din nou. E o oportunitate fantastică să întrebăm oamenii și ar fi oribil dacă n-am uh, face nimic cu răspunsurile. N-am lucrat cu răspunsurile așa cum trebuie și dacă nu le-am folosit ca feedback. Ar fi un exercițiu fantastic de democrație că, pentru că, sigur, e foarte ușor să conduci într-o societate cu majoritate tăcută. Dar aici noi am uh, întrebat oamenii și trebuie să răspundem foarte precis. Începește subiectul în uh, candidatului, candidatului principal. Poate dacă am uh, schimbat numele, nu știu, ar fi mai bine, l-am face un marketing mai bun. Scuze, nu știu, sună oribil pentru urechile mele cehești uh, termenul actual, dar vreau să uh, mă refer la ce a spus domnul Visapia, faptul că oamenilor nu le pasă. Dar nu e doar lupta noastră, nu trebuie să fie doar lupta noastră și ar trebui să începem foarte rapid, nu doar să explicăm că E bine pentru cetățeni, pentru alegători să știe cine are această ambiție de a ajunge la funcția de președinte al comisiei, pentru că persoana asta va avea un impact asupra vieților de zi cu zi. Și cred că și calendarul e important. Dacă cădem de acord asupra sistemului destul de repede, atunci și partidele politice vor folosi această ocazie și să nominalizeze pe cineva pe care, niște oameni care să călătorească în toată Europa și să încerce să îi convingă pe alegători că ei sunt persoanele cele mai potrivite să le influențeze viețile. Și întrebarea doamnei Bișof acum, uh, cum să facem să nu dăm greș din nou? Uh, cred că lecțiile învățate din alegerile în acest an sunt încă proaspete, trebuie să le folosim și cred că una dintre lecțiile învățate a fost că am început poate prea târziu, că discuția ar fi trebuit să, încearc, să înceapă deja după alegerile din 2014 și uh, că trebuie să lucrăm uh, cu o viziune reală des, mai întâi despre cum am vrea să vedem rezultat Ce rezultate am vrea să vedem? Deci ar trebui să existe un uh, sistem de tip șpiță uh, în candidat. Vrem să avem liste transnaționale. Deci ar trebui să răspundem rapid la aceste chestiuni și apoi să înțelegem că dacă vrem să introducem uh, opțiunea aleasă pentru schimbarea sistemului, atunci Mm-hmm. Se va pune întrebarea, redeschidem negocierea pe tratate sau nu? Și dacă deschidem uh, tratatele, atunci, mă rog, eu sunt sceptic uh, în legătură cu un rezultat care s-ar obține înainte de alegerile din 2024. Bun, nu vreau să fiu uh, negativistă, dar trebuie să fim conștienți de asta. Fără schimbarea tratatului, chiar și așa va trebui să dăm cinci inițiative legislative, principala pentru Parlamentul European, care cere unanimitate în Consiliu, apoi trei inițiative pentru Comisie. Nu avem timp prea mult, deci nu o să intru în detalii, dar am aici propunerile pe hârtie și a cincea inițiativă ar trebui să fie o decizie a Consiliului European prin o formulă pentru alocarea uh, locurilor în, în Parlament. Deci, uh, o muncă legislativă mm, considerabilă se poate face, dar trebuie să începem repede. Îmi pare rău că sunt atât de, am o abordare atât de uh, legalistă, de juridică și uh, în legătură cu dezbaterea și marele nostru plan. Și încă un comentariu față de ce a spus doamna Bischoff. Bischoff. Nu vreau să compar aceste două exerciții, e vorba de lucruri complet diferite, dar Totuși a existat și o similaritate în sensul că am vrut să întrebăm cetățenii, Parlamentul Național, societatea civilă, care e cea mai bună opțiune? Și dacă vreți să știți care a fost majoritatea sau versiunea cea mai de succes, a fost că Europa ar trebui să facă mai puțin, dar mai bine. Și uh, problema cu această opțiune a fost că atunci când intrai în detalii și întrebai ce vrei să spui prin a face mai puțin și mai bine, toată lumea avea o idee complet diferită de a celuilalt. Deci trebuie să încercăm complet nou, ceva pe scară mare și, cum spuneam și la început, sunt uh, foarte dornică să cooperăm și cred că putem reuși să obținem rezultate tangibile și pe care oamenii să le înțeleagă, pentru că ei vor fi coautorii soluțiilor. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc ambilor vicepreședinte al Comisiei Europene pentru această dezbatere interesantă și vreau să mulțumesc și uh, invitațiilor noștri, experților pentru prezentări. Mulțumesc tuturor membrilor AFCO și interpreților. Vreau să mulțumesc și